Dragi colegi, bună ziua! Vă propun să începem uh, fără întârziere reuniunea noastră. Îmi cer scuze pentru absența de ieri, dar oricum am fost înlocuită într-un mod absolut excelent. Ne-a rămas un punct pe ordinea de zi, și anume dezbaterea comună în ceea ce privește dispozițiile comune privind Fondul European raportul domnului Cosa și negocierile cu Consiliul privind uh, Fondul Social European. Uh, vă propun să dau cuvântul raportorilor în mod succesiv și apoi să demarăm discuțiile în vederea votului care va avea loc imediat după aceea. Domnul Cosa mai întâi. röviden szeretném összefoglalni a fejleményeket. doamnă președinte vreau să vă prezint un rezumat, un rezumat al uh, ultimelor revoluții. ne am întâlnit pe 19 iunie și am discutat subiectul în comisia noastră. la momentul respectiv am spus că v-am povestit la ce, care este starea negocierilor. Și apoi ne-am pus de acord și am încercat să exercit presiuni, să fac lobby, astfel încât uh, cota minimă pentru FSE să fie 20%. Apoi, pe 20 iunie, a avut loc un trialog îndelungat la care a participat și doamna președinte și raportorul pentru fondurile, pentru Fondul Social European. Am planificat uh, o reuniune de o oră, dar ne-am luptat vreme de două ore și jumătate și, în încheiere, am ajuns la un acord preliminar. Am transmis textul ca amendament, astfel încât colegii să vadă exact unde stăm în momentul de față. Coordonatorii au decis că aliniatele 3, 4 și 5 de la punctul 89 să fie uh, comple completate prin amendamente la nivelul grupurilor politice. S-au depus șase amendamente pentru care vreau să le mulțumesc colegilor. Acest lucru, lucru reflectă, de fapt, contradicțiile din sânul comisiei noastre. Vreau să subliniez faptul că eu sunt pentru procentul de 25% pentru FSE, maximum pe care, la care putem uh, ajunge cu Consiliul, ceea ce înseamnă că o parte obligatorie de 23,1%, avem deci această parte obligatorie și în funcție de datele privind ocuparea pot fi apoi uh, suplimentate fondurile. Acesta este amendamentul 1 pe care l-am uh, depus. Amendamentele 2 și, 2 și 3 sunt identice, depuse de socialiști și de verzi. Aceștia, de asemenea, cer 25% pentru Fondul Social European. Avizul pe care l-am adoptat noi acum un an este, deci, avizul inițial care nu se referea la un procentaj fix de 25%, ci la o cifră estimativă de 25%. Deci este o, există o ușoară contradicție acum când vorbim despre um, procentul fix de 25%. Amendamentele 4 și 5 sau uh, au apărut uh, în lumina negocierilor privind cadrul financiar multianual. E vorba de ajutorul uh, cu alimente pentru persoane cele mai sărace, deci un miliard de euro în plus. Amendamentul meu uh, cu, conține, de fapt, într-o singură sumă, cele 3,5 miliarde. Dar acordul s-a referit la 2,5 miliarde plus 1 miliard sub forma unui, deci un miliard, acel 1 miliard pe bază voluntară. Uh, e vorba de un amendament depus de doamna președinte și am pregătit deci un compromis în acest sens, compromisul A. Amendamentul 6 este un, uh, o adăugire metodologică referitoare la metoda de calcul a acestui procent minim. Și încă o observație referitoare la cel 25%, 23,1%. Uh, s-ar putea să fie o cifră înșelătoare pentru că e mai puțin decât 25%. Cu toate acestea, Dat fiind faptul că e vorba de un program comun și cadrul strategic comun a devenit mai flexibil, sunt, există norme mai uh, flexibile pentru următoarea perioadă de șapte ani și deci m-am gândit că acest procent de 23,1% este acceptabil pentru că reprezintă o cotă mai ridicată decât cea din ultimii șapte ani, 22,1%. Aștept cu plăcere observațiile colegilor. Mulțumesc! Merci, euh, Elisabeth Morin-Chartier. Mulțumesc, doamna Moran Șartie. Mulțumesc, doamna președinte. În ultimul dialog tripartit de săptămâna trecută, am avut pentru prima oară președinția lituaniană, care s-a arătat foarte interesată față de zidul cu care ne-am confruntat uh, până acum cu echipa de negociere. Am abordat uh, problema celor 20% pentru lupta contra sărăciei în Fondul Social European și trebuie să spun că această sanctificare de 20% pentru Fondul Social destinată luptei contra sărăciei nu se bucură de prea mult entuziasm sau de mai mult entuziasm decât uh, cei 25% din fondul de coeziune pentru Fondul Social European. Vedem că este aceeași problemă și pentru statele membre cu această, aceste procentaje bătute în cuie pentru obiective uh, particulare. Am uh, discutat și despre inițiativa privind angajarea tinerilor. Vă amintiți probabil că această inițiativă vine să consolideze garanția pentru tineri. Este important să vedem uh, legătura între cele două care de această dată uh, a fost uh, foarte clar exprimată, deci este o consolidare a garanției pentru, tinere, pentru tineri, pentru, uh, cu vârstele cuprinse între 15 și 25 de ani, Știți că trebuie să fim foarte atenți uh, în programul Garanției pentru Tineri, pentru că dacă uh, depășești uh, la această vârstă de la 25 la 30 de ani, s-ar putea să avem solicitări maxime în țări precum Spania, care sunt foarte lovite de această cotă crescută a șomajului pe categoria de vârstă 25-30 de ani. Această inițiativă pentru ocuparea tinerilor se va concentra pe regiunile care au o cota șomajului de mai bine de 25% în rândul tinerilor și vedem că și aici trebuie să venim cu uh, precizări suplimentare și am putea spune că am putea avea 30% tineri șomeri dacă luăm în calcul și uh, categoria de vârstă 25-30 de ani. Dar cred că trebuie să punem accentul pe faptul că există un șomaj puternic în rândul acestei ultime categorii și uh, Uh, sunt concentrate uh, și majoritatea șomerilor sunt concentrați în anumite zone. Cam asta a fost dialogul, primul dialog cu președinția lituaniană și cred că trebuie să ne transmită un semnal puternic în această dimineață pentru a vedea că acest procentaj de 25% pe care l-am uh, susținut întotdeauna va fi respectat. Chiar și în negocieri vedem că vom ajunge la 23,1% măcar. Domnul Gutierrez, o să-i rog pe toți cei care pregătesc voturile să o facă în afara sălii, astfel încât să putem uh, asculta discuția esențială pentru viitorul Fondului Social European. Domnul Gutierrez. Gracias, presidenta. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc lui Adam pentru mm, explicațiile oferite. E adevărat că atunci când am avut ultima reuniune a comisiei noastre, în numele socialiștilor, eu am cerut să nu cedăm deloc uh, de la cei 25%, pentru că 25% era o poziție solidă, susținută de comisia noastră. Și deja am inclus acest proces în mai multe propuneri de rezoluție care au fost adoptate de plen. Uh, procentul de 23,1% nu ne mulțumește pe noi în grupul socialist, pentru că noi credem că aici e ascunsă o capcană. E o practică o înșelătorie din partea Consiliului, un truc. Atunci când uh, vine vorba de propunerea sumelor finale, ne așteptam la așa ceva. Uh, și sigur că raportorul cunoaște cel mai bine situația, dar uh, ne temem să nu cumva Consiliul să încerce să nu mai uh, ofere cele 8-10 miliarde pentru mecanismul conectare Europei. Um, și următorul cadru financiar uh, multianual se uh, întinde pe șapte ani și e foarte greu să prevezi dacă, uh, cum va evolua șomajul în această perioadă și sunt foarte mulți oameni care au nevoie de formare pentru a-și îmbunătăți accesul la piață și de aceea e nevoie de multe fonduri în Fondul Social European și procentajul pentru combaterea sărăciei și a șomajului, e bine, aceste procente ne temem că vor scădea. Și cum putem să explicăm acest lucru oamenilor într-o, în astfel de vremuri? Uh, nu trebuie deci să cedăm. Sunt de acord cu domnul Coza că negocierile în trialog sunt dificile și e greu să ajungi la un acord și sigur că trebuie să faci compromisuri. Dar pentru noi uh, procentul de 25% este o linie roșie. Nu putem să trecem sub acesta, deci nu putem să cedăm. Uh, și o uh, bătălie care se dă și în Comisia Regii și în uh, plenar, am discutat-o de mai multe ori și cred că e foarte importantă, nu e o chestiune de ideologie, ci una care ține de, de Europa, ține de viziunea pe care o împărtășim majoritatea colegilor din această comisie. Deci să nu cedăm, să luptăm până la capăt pentru cei 25%, procentul acesta este cel corect și corespunde viziunii noastre împărtășite a ceea ce a nevoie Europa. Da, Kinga Gönz, apoi Karima Deli și uh, vreau să vă, vă rog să vă anunțați intenția de a vorbi pentru lista oratorilor și apoi o să dau cum, cuvântul și comisiei. Kinga Gönz. Thank you very much. Just a, uh, a short summary. Mulțumesc. Um, un rezumat al întregului proces. Pe scurt. Negociem FSE-ul cu cea de-a treia președinție deja. La început speram să ajungem undeva la 84 miliarde de euro dedicate Fondului Social European. Având în vedere obiectivele care sunt incluse, uh, ocupare, educație, incluziune socială. Acum suntem undeva la uh, cu 10 miliarde mai puțin, pentru că, pe de o parte, Mecanismul Conectarea Europei a fost uh, uh, redus. De asemenea, programul de ajutor alimentar pentru cele mai defavorizate persoane, garanția pentru tinere, toate au fost reduse. Și, deci discutăm despre procente, dar, în fapt, e vorba de sume mult mai scăzute în momentul de față, fie că e vorba de 23,1% sau 25%, sumele în sine sunt scăzute ambele procente sunt scăzute. Și vedem faptul că președințiile încearcă în ambiția lor să negocieze în jos, deci să reducă și mai mult aceste sume. Proporția care va fi dedicată combaterii sărăciei și uh, promovării incluziunii sociale, de asemenea Uh, a, fondurile au fost reduse. Se spune că statele membre ar trebui să primească o derogare dacă uh, cheltuiesc și din resursele FEDER pe aceleași obiective, ceea ce înseamnă că a, uh, ceea ce implică infrastructură, clădiri uh, și așa mai departe. Uh, Ehm, deci sunt de acord cu dumneavoastră, e vorba de o viziune a Europei aici, pentru că vorbim tot timpul despre probleme sociale, despre șomaj ca fiind principalele probleme. Deci cred că avem nevoie de o susținere foarte puternică din partea Comisiei noastre să luptăm pentru o sumă mulțumitoare dedicată acestor obiective. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește ocuparea tinerilor, mai întâi ni se, pune pe mas, ni se pun pe masă 6 miliarde de euro pentru garanția pentru tineret. La ultimul summit se face un anunț și se spune nu vor mai fi 6 miliarde, ci 8 miliarde, așa pur și simplu. Comisia între timp ne-a spus că cele 6 miliarde vor, se vor extinde pe 2 ani, și problema reală este că nu există niciun obiectiv pe termen lung, pentru că după cei doi ani, ce facem dacă nu mai avem bani? Asta e prima întrebare. A doua problemă este că sumele nu se ridică la înălțime. Faptul că nu am reacționat asupra ocupării tinerilor uh, arată că ne-a costat 56 uh, de miliarde conform studiilor. Și ar trebui, uh, am avea nevoie de 21 de miliarde de euro pentru a rezolva problemă. Și atunci întrebarea este cum să gestionăm aceste 2 miliarde care nu se știe de unde au venit și care în momentul de față nu sunt luate în calcul în uh, cadrul negocierilor, după părerea mea. Mulțumesc. Mai întâi vreau să-i mulțumesc foarte mult raportorului nostru, domnul Cosa, pentru că Împreună cu dumnealui am putut să avem o negociere foarte utilă. Acum avem o problemă cu procentajele, dar înainte de a intra în aceste procentaje am obținut o primă victorie față de Consiliu, principiul însuși de a avea niște sume dedicate FSE-ului, pentru că Consiliul nu a vrut asta de la bun început. Uh, voia definirea obiectivelor tematice și datorită hotărârii raportorului nostru ne-am ținut cu dinții pentru un procentaj dedicat FSE. Și pentru noi este un punct extrem de important. În al doilea rând, echilibrarea sumelor între uh, suma actuală și obiectivele uh, stabilite ale FSE nu vor fi determinate în funcție de regiune, ci de rata șomajului. Deci criteriul este complet adaptat la baza socială a fondului social. Cred că și acesta este un element extrem de important și îi mulțumesc raportorului nostru pentru asta. Înțeleg că unii din comisie nu au fost de acord cu echipa de negociere și au solicitat acesteia să fie și mai tenace și să revină la principiul celor 25%. Eu sunt uh, în favoarea acestei idei și o să vă dau un ultim argument în acest sens. Parlamentul a votat acordul, de fapt și-a dat acordul de principiu în ceea ce privește CFM. Știu că pentru mulți colegi acest lucru a fost dificil, pentru că știm foarte bine că acest buget nu se ridică la înălțimea provocărilor cu care ne vom confrunta. Rămân câteva elemente foarte critice de votat, care se referă inclusiv la politica de coeziune și mă gândesc aici la rezerva de performanță sau la condiț condiționalitatea macroeconomică, care sunt subiecte asupra cărora nu cred că vom putea obține toate marjele de manevră pe care ni le dorim. Și dacă putem obține un consens puternic în cadrul acesteia, acestei comisii, am putea îmbunătăți situația în funcție de obiectivele politice afișate și acest lucru s-ar putea realiza independent de ceea ce a dorit să realizeze Comisia Regii. Cam asta este ce vreau să spun în această etapă a discuției. În ceea ce privește raportul privind regulamentul FSE, Trebuie să vă spun că negocierile angajate cu președinția lituaniană ne fac să sperăm că vom încheia negocierile într-un mod uh, fructuos. O să dau cuvântul Comisiei Manuele Ghelan pentru a ne spune câteva cuvinte și apoi îi redau cuvântul uh, raportorului. Unde este... Bună dimineața! În ceea ce privește acest uh, procent minim pentru FSE, un acord pentru 23,1 în loc de 25% duce la o scădere netă a investițiilor în capitalul uman pe care le va putea face Uniunea Europeană. O scădere netă față de perioada actuală, 2007-2013, pentru că în loc de vom ajunge la 71,5 miliarde în loc de cele 78 de miliarde pe care le are la dispoziție în momentul de față Fondul Social European. Din acest motiv, scăderea nu este acceptabilă pentru Comisie. Într-adevăr, motivele pentru a avea o sumă care să se ridice la provocările FSE sunt următoarele. Noi trăim acum într-o situație foarte diferită față de cea de la începutul perioadei actuale de programare. Ne aflăm într-o criză fără precedent și, de asemenea, cererile pentru Fondul Social European cresc în continuu și ne confruntăm cu o sumă mai mică. Fondul Social European trebuie să susțină strategia Europa 2020, să susțină pactul pentru creștere și locuri de muncă, să combată șomajul în rândul tinerilor, să susțină mobilitatea în cadrul EURES și să facă față consecințelor sociale ale crizei. Și pentru toate aceste motive, e important ca resursele Fondului Social European să fie corespunzătoare provocărilor pe care le avem în față. În ceea ce privește inițiativa privind combaterea, privind ocuparea tineretului, propunerea Comisiei dorea să se focalizeze asupra unui prag de șomaj de 25% în rândul tinerilor, un grup de vârstă între 15 și 24 de ani, pentru a permite ca această inițiativă, care are resurse limitate, să aibă un impact sensibil. Microfonul vorbitoarei fusese întrerupt. Acum, revin la grupul de vârstă. Ne focalizăm asupra grupului de vârstă 15-24 de ani, um, conform garanției pentru tineret, și pentru că aici uh, se regăsesc uh, cea mai mare parte a tinerilor uh, șomeri care trebuie ajutați. Grupa de vârstă 25-30 de ani are o rată a șomajului ridicată, dar este mai similară cu alte categorii cu alte categorii, nu necesită atenție specială. În ceea ce privește avansarea cheltuielilor, pro, Comisia a propus o astfel de avansare a angajamentelor pe anii 2014-2015, dar asta nu înseamnă că sumele de bani vor fi cheltuite în acești doi ani. Cheltuirea banilor poate să aibă loc pe durata a 5 ani, dar înțeleg că 6 miliarde nu sunt uh, prea mulți bani și Fondul Social European ar trebui de asemenea să fie folosit pentru susținere. Mulțumesc. Raportor. Adam Coza. Mulțumesc, raportorul Adam Coza. Röviden válaszolni, válaszolni szeretnék néhány. Mulțumesc. Dați-mi voie să răspund uh, pe scurt tuturor intervențiilor. În primul rând, eu cred că noi am avut o poziție consecventă în ceea ce privește obiectivele. Dar cred că mai bine să pierdem o bătălie decât războiul, pentru că vrem să câștigăm războiul. Și așa cum uh, au spus uh, doamna, așa cum a spus și doamna președinte, Consiliul a cedat destul de mult. Ei au persistat, dar până la urmă au cedat destul de mult. Haideți să nu uităm că acest uh, proiect comun de regulament este mult mai strict decât uh, cel uh, precedent. În ceea ce privește programarea, există o marjă de flexibilitate mult mai mare. Și de asemenea să nu uităm că în acordurile de parteneriat Comisia va avea o marjă mai largă de manevră, ceea ce va garanta faptul că din Fondul Social European vom putea cheltui și pentru obiective mai importante, cum ar fi lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor și așa mai departe. Mulțumesc! Merci, Madame Morin-Chartier. Je pense pas Mulțumesc, doamna Moran Chartier. Doriți să reintervină acum? Nu? Atunci am terminat cu acest punct de pe de zi. Vă mulțumesc. O să reluăm punctul 16 după sesiunea de vot, dacă doriți, pentru a respecta timpul care a fost acordat inițial. La punctul 17 trecem deci la vot în ceea ce privește amendamentele la raportul pe care tocmai l-am discutat în ceea ce privește dispozițiile comune privind fondurile europene și abrogarea regulamentului 1083-2006. Vă reamintesc că este vorba doar de un vot de fapt că amendamentele au fost redeschise pe articolele 84.3 și 84.5 în ceea ce privește restul. Confirmăm că voturile care au avut loc în comisie la cele două sesiuni de vot precedente pe 5 iulie și pe 23 aprilie. La articolul 84.3 avem un prim amendament, numărul 1, din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O să verificăm electronic. Votul este deschis. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, votul s-a închis. 12 voturi pentru, 28 împotrivă, 4 abțineri, amendamentul 1 nu se adoptă. Amendamentul 2, Sergio Gutierrez Prieto, și amendamentul 3 al lui uh, Elizabeth Moron Chartier, Elizabeth Schotter și Jean Lambert. Și haideți să trecem direct la vot electronic. Votul s-a deschis. il y a un, SND qui veut faire du bourrage. Un SND en moins. Voilà, c'est parfait. Deci trebuie să avem un membru SND în minus. A votat toată lumea. 32 pentru, 12 împotrivă. Această poziție este adoptată. Articolul 84, alineatul 5. Avem un compromis A prezentat de grupul PPE și grupul Socialiștilor și Democraților. Cine este pentru compromisul A? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la anexa 3, bis. Avem un amendament 6 din partea raportorului care ar trebui să fie adopt, care ar fi trebuit să fie uh, adoptat la 84.3. Cine este pentru amendamentul 6? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă propun să votăm electronic întregul, întreaga poziție. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 38 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Nous en venons au point euh, 18. Trecem la punctul 18. Îmbunătățirea transferabilității drepturilor la pensie suplimentară se votează mandatul de negociere în conformitate cu regula 70 a regulamentului. Este raportul doamnei Uman Reuten, pe care l-am votat deja în plen. Vorbim despre un mandat de negociere pentru a ajunge la un acord în a doua lectură timpurie. Și pentru asta avem nevoie de 25 de voturi. Vă propun să trecem imediat la vot electronic. S-a deschis votul. Euh, a votat toată lumea, s-a închis votul. 41 pentru, un vot împotrivă, 3 abțineri. Mandatul este deci acordat, echipa de negocieri va fi... Nu, domnul Öri vrea să intervină. Oh, eu l-am văzut akinek nincs itt a kártyája, hogy nézzük meg, hogy ki az, akinek nincs Din câte văd, unele persoane nu și-au adus cartelele de vot. Deci poate că ar trebui să fim atenți. Du rezultat, comme vous avez vu, Uh, după cum ați văzut, în rezultatul votului, voturilor s-a afișat 40 pentru, dar eu am spus 41 pentru. Echipa de negocieri va fi sub responsabilitatea mea, va fi uh, compusă din doamna Uman Reuten, în numele PPE, Frederic Darden, Marian Harkin, Jean Lambert pentru grupul verzilor, Gabriel Zimmer pentru GUE, Și domnul Cabernoch pentru ECR. Bien. Au point 19, nous en votons. La punctul 19 trecem la vot în ceea ce privește propunerea de directivă a Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește îmbunătățirea echilibrului de gen în rândul administrațiilor, administratorilor neexecutive ai societăților cotate la bursă. Proiectul de aviz a doamnei Maria Cornelison, aviz pe care îl emitem pentru Comisia Juri și Comisia FAM. Articolul 1, compromisul de A, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 3. Articolul 3. Amend amendamentul 111 este un amendament sub presiune pentru compromisul de B. Cine este uh, pentru amendamentul de eliminare? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm compromisul DB, prezentat de trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți o verificare? Nu. Se adoptă. Articolul 4, alinatul 1, compromisul E, prezentat de două grupuri. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 4, vot în ceea ce privește compromisul E. Vot electronic, s-a deschis votul. -huh. Ah, prochainement. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Am votat toată lumea, s-a închis votul. 22 voturi pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Apoi, compromisul EA pentru articolul 4, alineatul 1, prezentarea de două grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Deci compromisul EA s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Trecem la titlu. Amendamentul 1 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 al doamnei Blinkeviciude este compatibil. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 al doamnei Clipeti, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la articole. Articolul 2.1, amendamentul 108 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificarea electronică pe 108 s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 de voturi pentru, 18 abțineri. Aveți dreptate, se adoptă. 18 voturi împotrivă, de fapt. Amendamentul 109 al doamnei Regner a devenit caduc, deci votăm amendamentul 110 pe care nu trebuie să-l votăm. Articolul 4, amendamentul 22 al raportului pentru, împotrivă, abțineri. Se, uh, haideți să verificăm. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. Putem vota amendamentul 115 al doamnei Steinruck, care este compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 1 al articolului 4, 120, amendamentul 121 se respinge. Uh, amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 al doamnei Blinkeviciute, care e compatibil. Uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem vota amendamentul 24 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Articolul 4, alineatul 3, amendamentul 125 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20, 126 al doamnei Ronzulii este compatibil pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Articol 4, alineatul 4, amendamentul 26 al raportorului care este pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi articolul 4, alineatul 4, amendamentul 27 al raportorului pentru abțin, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F, prezentat de trei grupuri, pentru împotriva abțineri se uh, adoptă. 129, uh, amendamentul 28, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 132 uh, devine caduc. La fel ca și 29 și 133, trecem la articolul 5 alineatul 1, compromisul G, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 5 alineatul 2, compromisul H, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 5 alineatul 3, amendamentul 32 al raportorului în două părți, pun, supun votului prima parte a votului până la Future Selection Procedures, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. A doua parte. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 139. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 140. E compatibil pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Articolul 5, alineatul 4. Da, mi-am dat seama că mergem prea repede, așa încât o să merg ușor mai încet. Articolul 5, alinatul 4, 104, amendamentul 141, doamna Blincheviciute, și 151 trebuie să fie votate împreună, deci le supun votului împreună. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 141 și 151. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 5, alinatul 4. Amendamentul 33 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Articolul 6, alinatul 2, compromisul I pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Articolul 6, alineatul 2, punctul A, amendamentul 145 al doamnei Saia, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul ă, Amendamentul 146 al doamnei Blinkeviciute pentru împotrivă, abțineri se respinge. Vreți o verificare? Bun, verificarea la 146 s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 de voturi pentru, 20 împotrivă, aveți dreptate, se adoptă. Ah, it's too late. Prea târziu. Intervenții din sală fără microfon. So, Madame, Madame Chair, I'm ready to witness it. Après le point B. După punctul BE, amendamentul 39, 34 de fapt, al raportorului, putem să-l votăm. Pentru, cine este pentru? Cine este pentru 34? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 7, alineatul 1, compromisul J, prezentarea trei grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alinatul 3, sub subalinatul 1, compromisul K pentru împotriva abțineri se respinge. 154 al domnului Saia pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. Amendement 39 du rapporteur. Amendamentul 39 al raportorului pentru. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152. Nu, haideți să verificăm 39. S-a deschis votul pe amendamentul 39. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea. S-a închis votul. 25, 29. Avem amendamentul 152 adoptat și văd că au mers toate consolele fără intervenția tehnicienilor. 153 a fost retras, la fel ca și amendamentul 40 și putem deci să votăm amendamentul 155 al raportorului cu un amendament oral. E toată lumea de acord cu amendamentul oral? Deci supun la vot amendamentul 155. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 9 alineatul 1, amendamentul 156, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 9 alineatul 2, sub alineatul 1, amendamentul 158, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. a a votat toată lumea, s-a închis votul. 22 de voturi la 22, nu se adoptă. Articolul 9, alinatul 2, subalinatul 2, Amendamentul 159 pentru, împotrivă, abțineri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 9, alineatul 3, 100, amendamentul 161. Nu, verificăm 160. Le vot est ouvert. S'a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 20-24, c'est effectivement rejeté. Se respinge. Articolul 9, alinatul 3, amendamentul 161. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 162 al doamnei Blinkeviciute. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 163 al domnului Hans Peter Martin pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Um, articolul 9, alinatul 4, amendamentul 164 al doamnei Blinchevici-Ciute, un amendament de eliminare pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Articolul 10, amendamentul 165 al doamnei Blinchevici-Ciute, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Articolul 10, alineatul 2, amendamentul 166. Putem să-l votăm pentru că am votat 164 și trebuia să votăm și 165. Putem să le votăm. Bun, deci votăm 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 al doamnei Bauer pentru devine caduc dacă 166 este adoptat și 166 nu a fost adoptat. Deci putem vota 167. Cine este pentru 167? Împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi, citațiile. Citația 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentele. Amendamentul 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Apoi Amendamentul 6 al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 48 e compatibil, îl supun votului, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotriva abțineri, dacă domnul Eri este deranjat în timpul voturilor, eu nu mai înțeleg. Deci dacă vreți să întrerupem voturile, trebuie să-mi spuneți. După considerentul 7, amendamentul 49 al domnului Harkin, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 8, amendamentul 50, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerantul 9, amendamentul 51 al doamnei Bauer pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerantul 11, amendamentul 53, doamna Ronzuli, ă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm est ouvert. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 de voturi pentru, 22 împotrivă, se respinge. Amendamentul 55, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 56 al doamnei Ronzuli, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 14, amendamentul de compromis A, prezentat de patru grupuri, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 15, amendamentul 64, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65, compatibil, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentul 16, amendamentul 66, pentru, împotriva, abțineri, Amendamentul domnului Hans-Peter Martin este adoptat. Amendamentul 67 e compatibil. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 18 devine caduc. Și putem, deci, vota amendamentul 70 al doamnei Harkin. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Considérant 20, amendement 71 du Amendamentul 71 al raportorului la considerentul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 devine caduc. Trecem la considerentul 21, amendamentul 9 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic, s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter Le vote A votat toată lumea, s-a închis votul. 16 de voturi pentru, 29 împotrivă, se respinge în mod clar. Putem vota amendamentul 7 75 al domnului Ludvigson pentru împotriva ă, abțineri se adoptă. Apoi considerentul 22, compromisul B, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 23, amendamentul 11 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 este compatibil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul 24. Uh, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul 26. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul 27, amendamentul 85, cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Apoi amendamentul 86, cine este pentru? Abțineri, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se respinge. 87 devine caduc. Votăm 88 al doamnei Plinkeviciute. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 29, amendamentul 89 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerantul 30 Amendamentul 92 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 31, amendamentul 17, amendament de eliminare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. falls if amendment 19 is adopted and amendment 19 is adopted. Ah pardon. Ah mais donc oui, donc il faut. Excusez-moi, je me suis trompée entre 90 et 92. Se pare că m-am înșelat. Trebuie să votăm amendamentul 16 al raportorului. Nu. Amendamentul 91 al domnului Ludvigson. Raportorul e de, de acord? Bun. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze față de autorul amendamentului. Considerentul 32, amendamentul 18 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 94. Nu. Verificăm 18. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 de voturi pentru, 22 împotrivă, veți dreptate s-a adoptat. Considerentul 33, amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 este compatibil, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 34, amendamentul 96, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97 compatibil, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. 98 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 35, compromisul D, cine este pentru, împotriva abțineri, se se adoptă. Trecem la considerentul 37, amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104, același autor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Supun la vot întreg, întregul aviz prin vot electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Am votat toată lumea, s-a închis votul. 37 de voturi uh, pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului și întregii echipe de negociere. Et nous vous invitons à... Și vă invităm să fiți uh, ferm pentru a reprezenta avizul uh, uh, Comisiei Amploa pentru, în fața comisiilor competente pe fond. Trecem la punctul 20. U. nous votons Votăm proiectul de aviz. Nu. Raportul din proprie inițiativă doamnei Srizlevska este un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor și soluțiile pe care le putem avea pe marginea cărora avem trei proiecte de aviz din partea comisiilor CULT, REGII și FAM. Înainte de alineatul 1, amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul... Nu, îmi cer scuze. 89. Pentru? Împotriva ține se adoptă. 90 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 91 și 92 sunt identice la aceluiași autor. Cine pentru? Împotriva abțineri se resping. 93. Cine pentru? Împotriva Abțineri. Se respinge. Amendamentul 94 în două părți. Supun la vot prima parte. Până la The Affected Youth. Cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge. Deci partea a doua. Credeți că s-a adoptat? Bine, verificăm. Prima parte a amendamentului 94. Prima parte este adoptată. Partea a doua. Cine este pentru cea de-a doua parte? Împotrivă. Abțineri? La partea a doua. Aceasta este respinsă. Aliniatul 1, compromisul J, prezentat de patru grupuri. Doamna Regner. Stimată doamnă președinte, vreau să depun un amendament oral la compromisul J. Și anume, formularea este Uh, stagii de pregătire compensate. Și eu aș dori ca înainte de uh, acest concept să includ cuvântul fairly, fairly compensated internships. oral. Bine. Deci supun la vot compromisul J cu acest amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. După alineatul 1, amendamentul 102. Monica Panayotova. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 103, Paul Murphy, cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge. 105, Alejandro Sercas, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 107, Emilie Turunen, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 1, compromisul capa prezentat de patru grupuri. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 116. Nadia Hirsch. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Care era identic cu 117. Deci 118-119 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După alineatul 1, 1A nou, cult nouă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, compromisul L, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul al doilea, amendamentul 134, Monica Panaiotova. Cine pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 137, Alejandro Sercas, pentru. 137. Amendamentul dumneavoastră. Cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 138. Antea McIntyre. Cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 138. Spune doamna președinte Monica Panayotova se adoptă. 140 minodora cliveti. Cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Deci, amendamentul 135 al acelei autoare e caduc. După alineatul 2, cult 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci, alineatul 5 de la cult. Deci cult 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 3, compromisul M. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem, deci, deci să votăm acum amendamentul. O sută 45, care e compatibilă, supun la vot. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Pardon, spune președinta. Cine e pentru 145? Votăm amendamentul 145 care este compatibil cu compromisul M pe care tocmai l-am votat. Cine e pentru, deci, amendamentul 145? Împotrivă? Abțineri? E clar că acest amendament este respins. Văd că acum s-au și clarificat lucrurile. După alineatul al treilea, amendamentul 149, Evelyn Regner. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150. Uh, Ines Suber. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 151. Cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. După alineatul 3, amendamentul 153. Cine pentru? Abțineri. Se adoptă. Alineatul 4, compromisul N patru grupuri politice. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 168, după alineatul 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 170. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, după alineatul 4, cult 21. Cine e pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Cult 24 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem 8 pentru. Împotrivă. Ce fac liberalii? Cum votează? Vom verifica, deci. Fem 8. S-a deschis votul. E o persoană în plus la PP. Două persoane chiar. O persoană, hai mai faceți un pic de efort. Bun. A votat toată lumea, s-a închis votul. 26 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. FEM 20 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, 171, eh, Paul Murphy. E vorba de un amendament de uh, eliminare. Cine pentru, împotriva, abțineri, se, adă- se respinge. Compromisul O. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După alineatul 5, amendamentul 180 pe două părți uh, la cererea PPE. Supun acum la vot prima parte, fără cuvintele as well as până la Damaging Youth Employment. Cine e pentru? Prima parte. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine e uh, partea, pentru partea a doua? Împotrivă, se respinge. După alineatul 5, amendamentul 181 al președintei Super și domnul Paul Murphy, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 182, Heinz Becker, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 184. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 191 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 192 în două părți la cererea PP. Prima parte până fără cuvintele Social Security Benefits și până la All Their Interns. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine este pentru a doua parte? Împotrivă? Abține. Se respinge. După amendamentul 5, amendamentul 193. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alineatul 6, compromisul P, prezentat de patru grupuri. Cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. După alineatul 6, amendamentul 202. Pentru. Împotrivă? abțineri. Se adoptă. 203. 203. Cine pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. 204 pentru. Împotrivă abțineri. Se respinge. 205. Pupakis. Cine pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. 206. Turunen Christensen pentru. Împotrivă abțineri. Se respinge. 207. Pupakis. Uh, cine pentru? Împotrivă. Văd că nu ridicați mâna. Deci 207. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Amendamentul 207 este adoptat cu contribuția pozitivă a tuturor celor care s-au abținut. După alineatul 6, FEM 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 7, compromisul Q, prezentat de patru grupuri politice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După alineatul 7, amendamentul Președinta verifică dacă amendamentele CUL 23 și 24 au fost adoptate. Deci, 220. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 2 uh, al FEM. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 3 pentru? Împotrivă. Abțineri. Împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 7, amendamentul 17, Comisia Cult. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 8, compromisul R, prezentat de trei grupuri. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Hmm. Vreți să verificăm sau să spunem că s-a adoptat? Bine, verificăm. Compromisul R. S-a deschis votul. Le PPE bourre les urnes, selon son habitude, ce matin. Ca de obicei, nu votați cum trebuie cei de la PP. Bun, acum s-a rezolvat situația, s-a închis votul. 25 de voturi pentru, 17 împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 230. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 230. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 24 împotrivă, se respinge. Alinatul 5. Comisia FAM. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. FAM 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Apoi cult 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A, alinatul 9, compromisul S, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 136, cine este pentru, împotrivă, 236, cine este pentru, Qui est pour le 236 Pentru 236. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 10, compromisul T. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, 249. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 11, compromisul U, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, Compromisul UU. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraf 12, compromis V. Compromisul V. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraf 13, compromis W. Alinatul 13, compromisul W. Cine este pentru? Nu, mă înșel. Da, mă înșel. 12A, hainatul 12A. Putem vota amendamentul 277. Deci cine este pentru 277? La paragraful 12A. Pași 21 sub ma de vot. Pagina 21 pe lista de vot. Deci putem vota 277 care are foarte mulți autori și nu o să-i citesc pe toți. Dar începe cu Roberta Angelili și raportarea este pentru. Nu știu ce părere are grupul socialist. Pentru că acum lucrurile sunt clare la amendamentul 277. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Euh, même situation sur l'amendement. Aceeași situație cu amendamentul 278. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 280. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 13, compromisul W, prezentare 3 grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 14, compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14A, amendamentul 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 15, compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful alinatul 19, cult 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Z prezentare 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 17, compromisul AA, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Après le paragraphe 17. 17A. amendement trois de madame Stein. Amendamentul 318 al domnului Steinruck în două părți la solicitarea PPE. Prima parte, deci prima parte, stresses the need până la of their traineeships. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Tot aici, amendamentul 319 al doamnei Țubă și al domnului Murphy pentru împotrivă abțineri se respinge. 17 amendamentul 321 cine este pentru împotrivă abțineri se respinge. Verificăm 321. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru, 18 împotrivă, mulțumim pentru verificare, este adoptat. Rănatul col 25. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Col 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 18, compromisul BB pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi 18A, amendamentul 324 și 326 pentru împotriva abțineri se adoptă. 325 pentru împotriva abțineri se adoptă. 327 pentru împotriva abțineri se respinge. 328 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 329 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 330 Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous pouvons... Am o veste bună pentru dumneavoastră, putem uh, vota 330, cine este pentru. Deci 330, pentru. Împotrivă, abține și se respinge. Veste proastă pentru autorii amendamentului. 331 a devenit caduc, votăm deci regii 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 4. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. FAM 6. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. FAM 9. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. FAM 11. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Domnul a pu votul le clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 voturi pentru, 21 împotrivă, nu se adoptă. Ă, ă, FAM 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FAM 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. FAM 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. vingt huit de la même commission qui est pour. FAM 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. Trecem la citații. Amendamentul 1 al domnului Cosa pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificare electronică. Verification sur le 12. Le vote est ouvert. S-a deschis votul. Iarăși cineva de la PP care nu Votează cum trebuie. S-a închis votul. 24 pour. 24 de voturi pentru, 20 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Considerentul A, compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, în FAM A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. FAM B pentru, împotriva abțineri. Verificăm electronic. Partea corespondentă fan B. Cine este pentru, împotrivă, deci ați, ați, uh, ați votat, s-a închis votul. 20 pentru, 21 împotrivă, 4 abțineri. O abținere nu se adoptă. Considerentul B, compromisul B, pentru împotriva abțineri se adoptă. Comprom eh, compromisul C, pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul C, compromisul D, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul CA, eh, amendamentul 32, pentru împotriva eh, abțineri se respinge. Apoi, com, uh, compromisul FF pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru împotriva abțineri. Verificăm electronic la 34. S-a deschis votul. Le PP pour les urnes. PP-ul face iar probleme. Le PP insistă? PP-ul insistă. Le PPE persiste. Voilà. ppe ul persistă. Și în sfârșit votăm. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 25 împotriva. Amendamentul 34 este respins. Amendamentul 35 al doamnei Regner pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerantul, 2, considerantul D, compromisul 3, uh, prezent, E, prezentat de 3 grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la DA, amendamentul 44, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. On peut voter bah, il a été couvert par le compromis. Alors, euh, amendement 45. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Dacă ridicați mâna, poate chiar ne dăm seama ce se întâmplă. 45 pentru, Amendamentul 39 nu este acoperit de compromis și nu devenea caduc decât dacă 39 era adoptat. Din moment ce 39 nu a fost votat, putem vota 45. Vreau să știu ce credeți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. 20 pour, 21. 20 de voturi pentru, 21 împotrivă, 4 abțineri. Amendamentul 45 se respinde. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F din partea 3 trei grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul de A. Două amendamente identice. 48 și, 4, și 87. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 50. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentul E, amendamentul 51 pentru, împotriva, pentru 51. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52 e compatibil, îl supun votului, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu pot vota la Nous 50. Putem vota 56 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 58, je pense que nous... 58, cred că putem să-l votăm. Încă te, mai te arăște. Domn compromitere sunt într Nous pouvons voter le 58. Putem vota 58. 45 fiind respins. Cine este pentru 58? Împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul F, compromisul G. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Apel considerant F. Uh, considerentul FA, amendamentul 66 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerantul G, compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru, Împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 117 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 107, 118 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 79 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 80 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 82 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 83 pentru pentru, împotriva abțineri se adoptă. 85 și 86 sunt identice, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, cult de. Pentru, împotriva abțineri se respinge, cult G pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraf G, J, la Q. Cult J, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. FAMC, pentru împotriva abțineri se respinge, fam F pentru, împotriva abțineri se adoptă, fam G pentru, împotriva abțineri se adoptă, fam H pentru, împotriva abțineri se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm, deci, electronic FAMH. S-a deschis votul. Le PPE euh, continue. PPE ul continuă. Cred că de data asta chiar a exagerat. A votat toată lumea, s-a închis votul. 10 de voturi pentru, 21 împotrivă, 4 abțineri. Se respinge. FAM I. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. FAM J. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. FAM K. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Fam L pentru. împotriva abțineri se adoptă. Fam N pentru. împotriva abțineri se adoptă. Supun votului întregul raport. Nu. Domnul Cercas. Chestiune de comprobare. Este că vă puteți verifica? Puteți verifica dacă după alinatul 11 264, amendamentul 264 al doamnei Cliveti a fost votat. Deci, la 11A, amendamentul 264. Aveți uh, dreptate? Nu l-am votat. Et donc, à la page 19 de vos... Pagina 19 a listei de vot. La 11A avem compromisul UU. Și putem vota amendamentul 264 al doamnei Minodora Priveti. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Supun votului prin vot electronic întregul proiect de raport. S-a deschis votul. Le PPE pour les urnes. Iarăși PPE-ul ne face probleme. A votat toată lumea, s-a închis votul. 37 de voturi pentru, un vot împotrivă, 7 abțineri. Felicitări raportoarei! et je vais voir avec euh, Madame Lopez-Fontanier si on peut faire ça cet après-midi.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 Dragi colegi, nu e ora de pauză, vă rog să luați loc, pe încă, pentru că încă mai avem o ordine de zi foarte încărcată. Doesn't work. They are all already in the summer break. <laughs> yeah, yeah, I could see that. Pardon Elle n'est pas là cet après-midi. Je vais ah. S'il vous plaît, chers collègues. Vă rog, dragi colegi, un pic de respect pentru cei care doresc să muncească în continuare. Chers collègues, la réunion de la commission. Dragi colegi, ședința comisiei noastre continuă. No choice. It's incredible. Ah. Shh. Bien. Alors, euh, comme Madame López Fontanier. Având în vedere că doamna Lope Fontanie nu poate să vină în această dimineață, vă propun să trecem în la punctul 21 să trecem, de fapt, deci să sărim, pentru, să sărim peste semestrul european pentru coordonarea politicii economice, implementarea priorităților pentru 2013 și să dezbatem raportul doamnei, doamnei Lambert în această după-amiază. Îi dau cuvântul raportoarei. Doamna Lope Fontanie, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și vă mulțumesc că n-ați întârziat acest punct. Începem astăzi dialogul uh, structurat pe baza semestrului economic pentru coordonare economică și punerea în aplicare a celor 230 de priorități. Comisia competentă pe fond este cont Noi ne vom ocupa de toate aspectele legate de ocupare și afaceri sociale. Și sperăm să putem să adoptăm un document care să corespundă nevoilor actuale, așa cum am făcut-o în cazul raportului privitor la perspectivele anuale de creștere pentru anul 2014. După cum am spus de multe ori în comisia noastră, măsurile economice și de ocupare sunt complementare și aspectele sociale nu pot să rămână pe un plan secundar în spatele uh, chestiunilor economice. Dimensiunea socială, aspectele sociale ale acestui raport sunt foarte importante și calendarul pe care îl avem la dispoziție este destul de scurt pentru că urmează vacanța de vară și va trebui să votăm în sesiunea plenară din octombrie ceea ce ne obligă să adoptăm acest aviz pe 18 septembrie. Noi suntem destul de obișnuiți să lucrăm uh, pe fugă și sper că um, cu buna colaborare a colegilor să reușim să încheiem uh, acest dosar la timp. Dar uh, cred că sunt destul de optimistă. În orice caz am reușit să facem acest lucru cu dosarul privind perspectivele anuale de creștere. Acum avem uh, niște chestiuni cruciale de discutat și foarte rapid o să le enumăr. Combaterea șomajului, mai ales șomajul în rândul tinerilor, care este o prioritate în Europa în momentul de față și fără îndoială Conform uh, ultimelor date Eurostat din mai, șomajul este în creștere în Uniunea Europeană, a ajuns la 0,9%, ceea ce înseamnă 26 de milioane de uh, șomeri, dintre care 6,5% sunt tineri. Din păcate, în țara mea, șomajul în rândul tinerilor este de 50%. Uh, în orice caz, e foarte important că măsurile care sunt uh, propuse să fie puse în aplicare într-o manieră eficace. De aceea e nevoie de fondurile uh, structurale, nu doar Fondul Social European pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Deci nu doar Fondul Social European, ci și uh, reutilizarea fondurilor uh, rămase, 6 miliarde de euro, vor fi alocate combaterii șomajului în rândul tinerilor. Aceste fonduri vor fi mobilizate imediat. Alte puncte fundamentale despre care am discutat uh, se referă și la formare și educație. Tinerii trebuie să aibă șanse bune atunci când intră pe piața muncii. Uh, și ar trebui să ne amintim că sunt 2 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană libere, locuri libere. Și asta pentru că există o neconcordanță între calificare, deci între ofertă și cerere. Deci statele membre trebuie să întreprindă reformele necesare pentru ca uh, această uh, acest dezacord între calificări și uh, cerere să fie eliminat. Apoi, statele membre, de asemenea, trebuie să găsească stimulente pentru um, uh, persoanele care sunt, uh, care intră în șomaj și care trebuie reintegrate pe piața muncii prin uh, programe de recalificare. Și vreau să mă refer și la situația specială a femeilor. Femeile poartă o responsabilitate deosebită. Ele au grijă de copii, au grijă de persoane um, din jurul lor, de vârstnici și de aceea trebuie să li se faciliteze accesul la piața muncii, um, trebuie să existe servicii de îngrijire foarte bune pe care să se poată baza. Acestea sunt prioritățile noastre astfel încât uh, toate persoanele care au ieșit de pe piața muncii să poată să se reintegreze. Um, importanța, de asemenea, am subliniat și importanța um, formării suplimentare și să vorbim în cele din urmă și despre uh, sărăcie și marginalizare, care sunt un fenomen în creștere în urma crizei. Este necesar ca statele membre să ofere sisteme de asigurare socială care să furnizeze asistența acestor persoane. Și de asemenea vorbim despre implicarea parlamentelor naționale, a partenerilor sociale, a societății, care sunt autorii care vor trebui să se implice în programele de reformă. Sunt mai multe state membre care fac deja eforturi și sper că aceste eforturi să fie continuate cu succes uh, și în următorii ani. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, la Mulțumesc, dau acum cuvântul lui Sergio Gutierrez Prioto și fac acum lista vorbitorilor. Doamna Cornelisen și închid lista vorbitorilor. Domnul Gutierrez. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero empezar reconociendo el trabajo de, de Verónica López. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc uh, colegei noastre pentru acest raport. Într-adevăr, important este să ajungem la un consens în comisia noastră. Și pentru a găsi un astfel de consens, um, e nevoie de un raport bun uh, asemeni celui cu privire la perspectivele de creștere care a fost deja votat cu succes în plenara în februarie. Și e important să ne gândim care sunt efectele pe care le-a avut acest efect asupra Comisiei Europene. Răspunsul fiind acela că, din păcate, Comisia abia dacă a reacționat. În acest nou raport trebuie așadar să fim mai critici. Trebuie, în primul rând, să uh, vorbim despre lipsa reacției Comisiei la raportul anterior, pentru că nu e vorba doar de chestiunile de conținut, ci și de comportamentul Comisiei față de Parlament. Și, în al treilea rând, sigur că noi trebuie să milităm pentru Europa, pentru că recomandările făcute de Comisie pentru fiecare țară vor avea ca efect repetarea vechilor greșeli se aplică aceeași strategie care a făcut ca zona euro să fie singura regiune uh, în care, singura regiune economică din lume în care șomajul crește, unde uh, ne afundăm tot mai mult în recesiune și unde falia, distanța economică între statele din nord și cele din sud crește. De aceea, trebuie să avem o atitudine foarte critică în acest raport și cerem să se facă ceva referitor la ceea ce am spus deja în februarie. Și mai sunt câteva puncte concrete pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, nu putem să rămânem uh, tăcuți uh, în fața reformelor, uh, în fața recomandărilor pentru fiecare stat membru. În primul rând, Comisia elaborează recomandări asimetrice pentru diversele state membre. Rezultatul este că în Europa se creează două zone cu evoluție diferită. În primul rând, în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și, de asemenea, cu niveluri de venit diferite strategia Comisiei are ca și consecință faptul că, zice-se, pentru a ajunge la o mare competitivitate, se uh, creează o zonă în Europa în care se fac reduceri, prin reducerea, reduceri de cheltuieli prin reducerea salariilor, ceea ce este foarte periculos pentru uh, Uh, statutul lucrătorilor din Europa. Și acum, uh, la un an uh, jumătate de când a început procesul semestrului european, observ cu îngrijorare că um, contractele colective au dus la reducerea salariilor și a drepturilor lucrătorilor și Comisia cere chiar mai mult și țările care au mai multe venituri din impozite, de exemplu Germania, primesc uh, recomandări uh, vagi cu privire la faptul că ar trebui să se cheltuiască mai mult și se cere în același timp reducerea prestațiilor sociale um, în loc să se crească puterea de cumpărare a lucrătorilor. Am văzut uh, recomandările Comisiei referitoare la sistemele de pensii din fiecare țară și am senzația că Bun, eu înțeleg faptul că Comisia, sigur, trebuie să se gândească la durabilitatea sistemelor de pensii, dar Comisia nu trebuie să intervină în ceea ce privește vârsta de pensionare, drepturile de pensionare și, și în ceea ce privește definiția durabilității. Sigur, Comisia poate să ceară durabilitate, dar uh, nu trebuie să creeze un numitor comun uh, pentru toate sistemele de pensii în structura acestora și uh, nu poate pur și simplu să ignore contractele, negocierile colective și normele fiecarei țări. În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, recomandările sunt insuficiente, sumele, cei 6 miliarde de euro nu sunt fonduri suficiente. Uh, și așa cum ne spune pe bună dreptate Organizația Internațională a Muncii, avem nevoie de 21 de miliarde de euro. Și dacă Consiliul și Comisia sunt de acord cu o avansare a celor 6 miliarde și apoi vom constata că șomajul este în continuare foarte redus, acest procent va trebui uh, practic triplat, așa cum ne uh, recomandă și OIM. Și în cele din urmă, președinta îl roagă pe domnul Gutierrez să se apropie de finalul intervenției. Da, îmi cer scuze, spune vorbitorul. În cele din urmă vreau să spun ceva referitor la democrație. Parlamentul în octombrie se va pronunța pe marginea recomandărilor care vor fi deja obligatorii pentru statele membre la momentul respectiv, dacă ele sunt adoptate de Consiliu în iulie. Asta nu e o democrație, asta e o glumă uh, de democrație. Parlamentul are ceva de spus numai când lucrurile s-au încheiat deja. Și același lucru se referă la planificarea uh, semestrului european. E nevoie de mai multă democrație aici și democrația se găsește în Parlamentul European. Președinte, am mulțumesc, doamna Cornelisen, suntem deja în întârziere, deci vă rog să fiți foarte concisă. Sigur, în primul rând vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru propunere. Cred că avem o bază bună de colaborare. În primăvară, într-adevăr, am elaborat un raport bun al comisiei noastre, un raport uh, puternic uh, sub conducerea doamnei Lope Fontanie și sper că vom repeta acest lucru. Și sper că Comisia Econ să dea dovadă de spirit de cooperare uh, așa cum au făcut-o și în primăvară, astfel încât să putem uh, avea un rezultat bun pentru plenară. Vreau să menționez mai multe puncte. Cred că ar trebui să fim și mai fermi în ceea ce privește democrația. În raportul Beres din 2010, cred, spune vorbitoarea, am spus foarte clar că nu vrem ca guvernanța economică să uh, să nege rolul de plin, implicarea de plin a Parlamentului European. Din păcate, cu toate că am repetat acest lucru de multe ori, nu s-a prea schimbat multe. Sunt unii care spun că nu există posibilitatea în cadrul tratatelor actuale ca Parlamentul European să joace un rol, ceea ce nu este adevărat, pur și simplu. Am putea să avem un acord interinstituțional cu privire la implicarea Parlamentului European în uh, analiza uh, anuală a creșterii și în recomandările specifice fiecarei țări. În al doilea rând, Comisia pentru Ocupare nu ar trebui să treacă cu vederea recomandările cu privire la consolidarea fiscală. Întârzierile pentru, uh, termenele pentru deficitul excesiv sunt uh, mult prea slabe și discutăm despre șomaj, dar ar trebui să fim foarte sinceri în ceea ce privește cauzele șomajului, care se leagă uh, de lipsa de locuri de muncă în anumite regiuni. De exemplu, deci cred că ar trebui să insistăm să se derogheze, uh, să se ofere derogări uh, cu privire la fondurile pentru șomajul în rândul tinerilor din calcul, din, uh, atunci când se calculează deficitul. Și apoi, Planurile pentru crearea de locuri de muncă. Am spus de multe ori că statele membre ar trebui să includă crearea de locuri de muncă în programele naționale de reformă și am uh, rugat uh, și noi și comisarul Andor le-am rugat și totuși puține state membre au făcut acest lucru și ar trebui să fim foarte critici pe acest punct. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lope Fontanie. Telegrafic, vă rog, dacă se poate. Păi de uh, Sunt foarte de acord cu Uh, cei doi, uh, cu cele două colegi, cei doi colegi care au intervenit. Deci, uh, nu cred că mai sunt multe de spus. Vreau să le mulțumesc pentru, coleg, pentru colaborare și sper să avem un raport bun. Mulțumesc, doamnă raportoare. Donc, euh, dans un calendrier très contraint, euh, nous ouvrons un Deschidem, deci termenul limită este până pe 17 iulie la ora 12 pentru depunerea amendamentelor și uh, Examinăm amendamentele pe 5 septembrie, compromisurile pe 18 și votăm în, același, în aceeași zi, iar Comisia Econ se va pronunța pe 30 septembrie. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi și vă propun la punctul 20, să trecem la punctul 23 și să începem audierea în cadrul, pe tema dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, sistemul european de ajutor de șomaj și contribuția acestuia. Îi invit pe experții noștri să ni se alătură la prezidiu. donc euh, pour la première pentru prima oară avem deci o audiere la Parlament uh, pe această temă, care este un punct esențial de discuție, inclusiv uh, punerea în aplicare a unei veritabile uniuni economice și monetare. Avem uh, printre noi patru experți care le mulțumesc ne-au acceptat invitația și pe lângă contribuțiile acestora avem și un document care va a fost distribuit de domnul Ardugheus de la Institutul Bertelsmann, care din păcate nu a putut fi printre noi și care a transmis contribuția sa în scris. Dau mai întâi cuvântul domnului Georg Fischer, pe care îl cunoașteți cu toții de multă vreme. El va răspunde la două întrebări pe care le-am propus. Vrem să știm de ce uh, introducerea unui stabilizator automat uh, în zona euro este supusă dezbaterii și, în al doilea rând, vrem să știm cum ar trebui să procedăm. Domnul George Fisher are o carieră lungă în acest domeniu, pentru că după ce a fost la Ministerul Austriac de Finanțe uh, și la Ministerul Muncii, a lucrat și la OCDE și acum lucrează la DG Ocupare din, 2000, uh, uh, din 1996 și acum se ocupă de analiza relațiilor externe. Mulțumesc, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Sunt într-adevăr impresionat că Parlamentul are curajul să abordeze acest uh, subiect atât de complicat, unul care face obiectul misiunii noastre pe termen lung. După cum știți, comisarul nostru a abordat dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare în ultimele luni și rolul stabilizatorilor automați în acest context. Mă bucur să văd că recent Consiliul European a solicitat încă o dată consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare. De asemenea, s-a solicitat o mai bună monitorizare a aspectelor ce țin de ocuparea forței de muncă. Se dorește o mai bună elaborare a indicatorilor referitor la ocuparea forței de muncă și indicatorii sociali pentru a fi folosiți în cadrul semestrului european în ceea ce privește acele aspecte strâns legate de Uniunea Economică și Monetară. Consiliul European a solicitat Comisiei să prezinte o comunicare pe acest subiect. Comisia a abordat prima dată problema stabilizatorilor automați în comunicarea referitoare la um, calea spre viitor a Uniunii Economice și Monetare, a UEM. Se vorbește de o consolidare a capacității fiscale și de o uniune mai elaborată. Uh, având în vedere că sunt tot mai mulți membri care vor intra în această Uniune. În uh, acest uh, blueprint s-a identificat uh, de asemenea existența unor probleme datorate absenței unor stabilizatori automați. Am elaborat un grafic care să ilustreze acest mesaj. Eu am să vă prezint pe scurt ce înseamnă acest lucru. Un stabilizator automat uh, când economia intră în recesiune, salariile scad. Puteți observa acest lucru în această diagramă brădată prin culoarea portocalie. Ce se întâmplă apoi cu stabilizatorii automați? Ajutoarele sociale apar în mod automat, deci uh, guvernul nu trebuie să ia nicio hotărâre, Parlamentul nu trebuie să ia nicio hotărâre, Oamenii primesc în mod automat ajutor de șomaj, asistență socială sau orice formă de ajutor, iar acest lucru compensează în mod parțial declinul salariilor. În cadrul aceluiași mecanism de compensare, oamenii achită taxe, achită mai puține taxe, lucru care consolidează veniturile într-o perioadă de recesiune. Iată care sunt așadar acești stabilizatori automați și uh, un aspect uh, interesant din punctul meu de vedere, din punctul uh, de vedere fiscal, este că guvernele nu um, uh, manipulează politica fiscală într-o perioadă de recesiune. În acest blueprint, Comisia a considerat că, ca parte a strategiei pe termen lung a Uniunii Economice și Monetare, se va uh, elabora o strategie la nivelul Uniunii Economice și Monetare. Poate putem merge la următorul slide, la următorul diapozitiv, spune vorbitorul. Da, puteți observa așadar în acest diapozitiv niște informații cu care sunteți deja familiarizați evoluția ratei șomajului în Europa începând din anul 2000. Puteți constata că în prima jumătate a perioadei a existat o convergență în ceea ce privește rata șomajului, inițial o convergență ascendentă și apoi o convergență descendentă, însă din anul 2000 putem observa o polarizare a șomajului. Din această perioadă, începând din această perioadă, stabilizatorii automați ar putea juca un rol deosebit de util. The, the previous one. Okay. So what is happening when unemployment is rapidly increasing in some parts of the union? Ce se întâmplă atunci când crește rata șomajului în anumite state membre? Noi am urmărit aici ce s-a întâmplat cu cheltuielile de politică socială în ultimii ani în Uniunea Europeană. Putem observa că în primii ani, din 2008 până în 2010, acea linie roșie, putem observa că împreună cu tendința descendentă înregistrată de activitatea economică, um, cheltuielile sociale au crescut. Deci uh, a funcționat ca un, auto, ca un stabilizator automat. Cheltuielile sociale au crescut mult mai mult în uh, cadrul actualei crize decât în perioadele anterioare. Au scăzut mult mai mult, îmi cer scuze, decât în perioadele anterioare de criză. Și asta se datorează faptului că în Uniunea Economică și Monetară o parte din statele membre și-au pierdut capacitatea de a folosi stabilizatorii economici. Iată, din aceste motive, acest punct a fost pus pe ordinea de zi și a fost abordat de comisie în blueprint. Iată primul uh, răspuns uh, la întrebarea dumneavoastră de ce acest punct se află pe ordinea de zi. Vă propun uh, ca fiecare să răspundă la prima întrebare. De ce discutăm tocmai acum această miză? Pentru a relua ordinea care mi-a fost sugerată, o să dau acum cuvântul domnului Thomas Filipon, care este uh, profesor asociat uh, cu o lungă contribuție academică și care este expert în uh, responsabilitățile miniștrilor de economie și de finanțe în Franța. Thomas Filipon pentru a răspunde în 5 minute la prima întrebare. Pot să explic în engleză că e mai ușor. Thank you for inviting me. Vă mulțumesc pentru invitație. Este într-adevăr o experiență interesantă. Trebuie înainte de toate să vă ofer o perspectivă de ansamblu în cadrul căreia voi compara Uniunea Europeană cu Statele Unite. În același timp, vă voi prezenta o continuare destul de pertinentă la cele spuse de George Fisher – veți eh, vedea cum stau lucrurile în ceea ce privește stabilizatorii automați în Uniunea Europeană față de Statele Unite. Iată, în acest diapozitiv vedeți un grafic care este esențial pentru a înțelege evoluția crizei, cel puțin până în 2010. În primul rând, trebuie să înțelegem, din, pornind de la acest grafic, natura crizei. În linii mari e vorba de o criză legată de datorie, cel puțin în primii trei ani, de datoria privată. Cum constatăm acest lucru? Pentru că sunt multe informații prezentate pe, pe grafic. Pe axa orizontală puteți vedea cât de mult s-au îndatorat gospodăriile în timpul perioadei de creștere economică. Deci uh, ne referim aici la perioada din 2003 până în 2007. Fiecare punct uh, reprezintă un stat, un stat din Statele Unite sau un stat din zona euro, pentru că comparăm aici, de fapt, uh, două zone monetare ample. Uh, de pildă uh, TX uh, reprezintă Texas sau chiar în dreapta jos, NV reprezintă statul american Nevada. Cu verde, în colțul din stânga sus puteți vedea DE, Germania. Cred că undeva la mijloc puteți observa Spania și Irlanda, tot cu verde. Putem vedea așadar pe axa orizontală cât de mult s-au îndatorat gospodăriile cât de mult au împrumutat uh, din 2003 până în 2007. Hai să fim preciși, vom lua Nevada, un caz extrem. Procentul uh, datoriei uh, raportat la venit a crescut de la 65% până la 70%. De- deci au pornit uh, de undeva de la 100% și au ajuns la 170%. Iată o creștere impresionantă în ceea ce privește gospodările în Texas, însă acest raport abia s-a deplasat în Germania, în schimb era chiar aproape negativ. Pe axa verticală puteți observa ce s-a întâmplat după aceea în timpul crizei economice și dimensiunea pe care o urmărim noi, schimbările în ocuparea forței de muncă putem vedea schimbările prezentate în procentaje între 2007 și 2010. Mă opresc așadar la 2010, uh, la pragul uh, de dinaintea uh, creșterii exponențiale a um, crizei datoriilor. Puteți observa aici că anumite state din Statele Unite sau anumite țări din Uniunea Europeană care au pierdut locuri de muncă, care au înregistrat o recesiune puternică, sunt acele unde gospodările sunt extrem de îndatorate. Iată, primul punct pe care trebuie să-l înțelegem. Un al doilea punct, divergența a fost, rata divergenței a fost mult mai mare în Statele Unite decât în zona euro. Putem observa cât de mare este amplitudinea între Texas și Nevada. Aceasta este mult mai mare decât amplitudinea chiar între um, Germania și Spania. În Statele Unite, um, divergențele între state au fost mult mai mare, mult mai mari. Uh, divergențele înregistrate în Statele Unite, de altfel, au fost mult mai mari decât cele înregistrate în zona euro. Zona euro, prin urmare, nu este caracterizată de o divergență excesivă. Putem constata însă, urmărind uh, cele două linii din grafic, uh, ratele de, de îndatorare. Uh, Gospodările sunt importante peste tot, uh, iar acest lucru se reflectă asupra cererii și asupra, în cel din urmă, scăderii ratei șomajului. Puteți observa uh, înclinarea celor uh, uh două drepte este una destul de amplă. La început, criza a avut o evoluție similară atât în Statele Unite cât și în Uniunea Europeană. Acest lucru înseamnă că uh, s-a partajat riscul în mod eficient în ambele zone monetare. Dar vorbim de perioada până în 2010, când stabilizatorii fiscali funcționau existau până atunci stabilizatorii. De ce? Pentru că statele mai aveau o marjă de manevră în ceea ce privește politica fiscală, deci puteau veni cu acești stabilizatori automați. Așadar și Uniunea Europeană s-a descurcat la fel de bine ca și Statele Unite, însă noi am pornit de la un punct de plecare mai bun, pentru că exista mai puțină divergență și mai puține datorii ale gospodăriilor. Iată, între 2007 și 2010, Uniunea Europeană s-a descurcat mai bine decât Statele Unite. Aceasta este ideea. Trecem la următorul diapozitiv. În stânga este uh, situația din Statele Unite, în dreapta din zona euro. În partea din stânga, pentru Statele Unite, e practic uh, același grafic pe care l-ați văzut și înainte. Linia de sus reprezintă ce s-a întâmplat uh, în cea de-a doua jumătate a crizei cu aceleași state, deci din 2010 până în 2011. Puteți observa că criza s-a încheiat. Din 2010 până în 2011 nu se mai înregistrează un impact, nu mai există uh, divergențe în ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forței de muncă între diferitele state din uh, Statele Unite. Uh, nu e vorba de o scădere bruscă a ratei șomajului, E vorba de o scădere treptată, însă divergențele nu mai sunt atât de ample ca înainte. Dacă ne-am oprit aici și am întrebat pe cineva de pe Marte ce s-ar întâmpla cu zona euro, atunci o bună premiză ar fi să spunem că ar fi un model ceva mai bun decât în Statele Unite. De fapt, în statele în Uniunea Europeană observăm ce s-a întâmplat în graficul din dreapta. Există divergențe foarte mari în ceea ce privește creșterea și ocuparea forței de muncă. Nu e vorba acum doar de datoriile private. Acum ne referim la transferurile sociale. Cât de mult uh, au crescut aceste transferuri E vorba de cheltuielile excesive făcute de guverne în timpul perioadei creșterii economice. Pentru că acele guverne care au cheltuit foarte mult sunt cele care s-au confruntat cu probleme, au trebuit să pună capăt brusc acelor cheltuieli și s-au confruntat cu recesiunea. Ideea centrală, după părerea mea, este că după 2010 nu au mai existat instrumente de partajare a riscului, lucru care a făcut ca criza economică să, afecte, să afecteze Uniunea Europeană mult mai mult decât um, a făcut în Statele Unite. Dacă am uh, fi avut instrumente mai bune care să ne permită să împiedicăm um, extinderea contagiunii dintr-un stat în altul, am fi făcut mai bine față um, statelor, am fi făcut mai bine față crizei. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la al treilea invitat, domnul Ferdinand Fichner care este membru al DIW, uh, Institutul German pentru Cercetări Economice și ați lucrat și la Banca Centrală Europeană și la acest institut, deci sunteți în măsură să răspundeți la întrebările adresate în această dimineață. Aveți cuvântul. The, the remote control. Pardon. Mulțumesc. Îmi dați, vă rog, telecomanda pentru ca să pot schimba diapozitivele. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să vă pot arăta un sistem pe care l-am dezvoltat împreună cu un coleg de-al meu de la o altă universitate din Berlin, Sebastian Dulin, și anume un sistem al de stabilizare automată sub forma unui sistem uh, comun de uh, șomaj pentru uh, state din zona euro. Dar, în primul rând, vreau să vă explic de ce avem nevoie de un mecanism de transfer în Uniunea Economică și Monetară. Am să încerc să fiu foarte succint și cred că se potrivește bine ca și completare ceea ce voi spune față de ceea ce au spus colegii. Eu mă refer mai mult la partea de politică monetară deci dați-mi voie să intru în aceste detalii. Problema în Uniunea Monetară este că politica monetară comună nu poate să ia în considerare ciclurile um, comerciale în statele membre, care sunt diferite, nu sunt sincronizate și, prin urmare, politica monetară comună agravează fluctuațiile ciclurilor comerciale pentru că duce la o supraîncălzire a economiei în țările unde e o fază de înflorire și la o scădere a creșterii care este deja scăzută în țările în recesiune. Și am adus, uh, vedeți aici pe grafic, uh, așa numita uh, rată a dobânzii Taylor Rule, deci rata dobânzii de bază care poate fi fixată de Banca Centrală în funcție de punctul unde se află țara pe ciclul comercial. Și nu știu dacă vedeți, eu vă spun, vă spun sincer că nu văd foarte bine, dar uh, se văd ratele dobânzii uh, din această regulă Taylor sunt foarte diferite pentru statele membre din Uniunea Economică și Monetară. Linia cu verde deschis este uh, rata pentru Spania, care este mult mai ridicată în faza dinainte de recesiunea globală din 2008, de exemplu, și vedeți uh, rata dobânzii pentru țările mai slabe, pentru Germania, de exemplu, această rată este mult mai scăzută și dacă mi-aduc aminte, linia roșie este cea care reprezintă Germania. Și apoi vedeți că Banca Centrală Europeană s-a orientat în fixarea ratei dobânzii s-a orientat în funcție de nevoile specifice ale țărilor mai slabe, consecința fiind că țările care erau deja într-o situație economică foarte stabilă sau aveau o creștere bună, ca Spania, de exemplu, ca alte țări din sudul Europei, au intrat în situația de supraîncălzire economică pentru că politica monetară era mult prea laxă din punctul lor de vedere. În Uniunea Economică și Monetară, argumentul împotriva acestei probleme este următorul. Dacă nu ai politică monetară ca instrument de stabilizare, folosești politica fiscală. Și asta au spus colegii mei, că e nevoie de politică fiscală, de stabilizatori automați, pentru a asigura funcționarea adecvată a economiei, pentru a stabiliza, pentru a prelua rolul politicii monetare ca instrument de stabilizare. Problema pe care am văzut-o mai ales în ultimii trei ani este faptul că nici acest lucru nu funcționează în Uniunea Monetară. E foarte evident faptul că avem țări care sunt foarte puternic legate uh, comercial, de exemplu, și dacă avem pachete de stimulente fiscale în unele țări, mari părți din aceste stimulente um, prin canalul comercial uh, trec în celelalte țări. Deci plătești mulți bani în țara ta, dar rezultatele se văd într-o altă țară, ceea ce face ca utilizarea politicii fiscale ca instrument de stabilizare este foarte ineficace. Și pe de altă parte, am văzut de asemenea în ultimii ani că politica fiscală este destul de limitată în Uniunea Monetară pentru că avem coordonarea politicilor fiscale prin uh, pactul de stabilitate și creștere care limitează flexibilitatea Uniunii monetare și în același timp piețele financiare fac presiune asupra decidenților politici și rezultatul este o politică fiscală foarte restrictivă. Politica fiscală din Uniunea Monetară a fost foarte limitată și nu a putut să facă față uh, ciclurilor și fluctuațiilor acestora care au fost foarte heterogene. Deci avem tendințe fiscale pentru sisteme care încearcă să compenseze uh, această lipsă de uh, politică monetară stabilizatoare și politică fiscală destabilizatoare. Și deci avem nevoie de stabilizatori automați uh, pentru că există, acestea există în statele membre, de exemplu ajutoarele de șomaj, ar putea exista stabilizatori automați și între țări, prin transferuri automate între statele membre, într-o între o țară care este în faza de înflorire și una care este în recesiune. Deci ideea noastră este transferul automat al resurselor, al fondurilor către țările care sunt în recesiune, uh, ajutând, deci, politica monetară să stabilizeze fluctuațiile uh, ciclurilor comerciale și rezolvând, deci, uh, soluționând această problemă a creșterii volatilității în Uniunea Monetară. Cam atâta aș avea de contribuit la acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul intervenient, Manuel Caldeira Cabral care a făcut carieră ca ziarist. A, ați fost consilier uh, pe lângă ministrul de finanțe portughez și ați lucrat și la Banca Brugal, așa încât vă rog să răspundeți la întrebare. Unde este problema? Mulțumesc. English, uh... Să vorbesc în engleză. Nu știam cărei abordări să-i dau curs, dar am decis în cele din urmă să dau curs abordării șocurilor asimetrice, pentru că uh, ideea unor stabilizatori automați a venit tocmai din uh, această perspectivă, un lucru pe care l-am uitat în uh, ceea ce privește criza când privim uh, raportul cu PIB. Uneori uităm uh, latura referitoare la creșterea datoriilor, o altă parte uh, Uh, s-a referit la creșterea PIB, creșterea competitivității, chiar și acele țări care au înregistrat o creștere a PIB-ului s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește creșterea competitivității. În cadrul acelor țări, PIB-ul a crescut doar prin îndatorarea internă, s-au înregistrat prin urmare um, dezechilibre iar aceste dezechilibre au apărut odată cu um, niște șocuri asimetrice. Odată ce țările intră într-o uniune monetară, pierd um, marja de manevră oferită de politica fiscală. Rata de schimb reprezintă un important mecanism de ajustare. În um, Uniunea Europeană mai există alți factori de ajustare care limitează posibilitatea statului membru de a face ajustări pe termen scurt, în deosebi dacă e vorba de șocuri asimetrice care afectează în mod diferit uh, fiecare stat membru politica monetară și fiscală ar trebui să fie adaptată la specificul fiecărui stat membru, iar acest lucru nu se poate întâmpla în cadrul unei uniuni monetare. Pentru a minimiza riscurile putem folosi mai mult uh, flexibilitate uh, și în Uniunea Europeană s-a pus accentul tocmai pe flexibilitate, flexibilitatea pe piața muncii se poate recurge la uh, mai multă flexibilitate în ceea ce privește deplasarea forței de muncă. S-a înregistrat într-adevăr o deplasare a forței de muncă din sudul Europei spre nordul Europei. Pot exista mecanisme de transfer care să permită un transfer al surplusului din țările care se descurcă bine înspre acelea care au probleme. Acest lucru ar permite de asemenea transferul unui ajutor de șomaj fără a genera un deficit excesiv stabilizatorii nu funcționează din cauza normelor fiscale. Acestea prevăd că acele țări care se confruntă uh, cu recesiune trebuie să diminueze uh, ajutoarele sociale. Prin urmare, acești stabilizatori nu mai funcționează, tocmai din acest motiv. ajustarea poate deriva și uh, din factori mobili. Aceștia pot agrava situația, uh, pot uh, duce la creșterea șomajului pentru că lucrătorii se deplasează. De multe ori acei lucrători bine calificați sunt primii care părăsesc o anumită zonă care se confruntă cu o rată crescută a șomajului putem uh, să ne confruntăm chiar cu probleme uh, la nivel structural în ceea ce privește șomajul. Haideți să continuăm cu ideea șocurilor asimetrice. S-au înregistrat mai multe șocuri asimetrice în Uniunea Europeană în trecut, anumite zone uh, care au pus accentul pe minerit, de pildă s-au confruntat cu astfel de șocuri în anii 70, dar uh, în anii recenți s-au înregistrat mai multe șocuri asimetrice pe care le-am prezentat aici, de pildă uh, aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului. Acest lucru a afectat acele indus industrii uh, cu utilizare intensivă a forței de muncă și cu salarii scăzute, de pildă țări precum Portugalia sau și mai mult Grecia. Aceste șocuri asimetrice și-au lăsat amprenta asupra competitivității uh, țării respective, chiar începând din anii 90. Extinderea Uniunii Europene a avut efecte pozitive pentru țările uh, care aveau o structură industrială complementară, însă a avut un efect negativ pentru uh, noile țări intrate. Acele țări care aveau uh, un nivel scăzut al salariilor au fost asemenea negativ afectate. Criza din 2007 până în 2012 um, a afectat statele membre în diferite feluri, s-a vorbit deja despre acest lucru. Aș dori să vorbesc despre acele țări care s-au confruntat cu deficit uh, al contului curent. În cele din urmă acestea uh, au înregistrat rate crescute ale îndatorării, nivel crescut al șomajului, au trebuit să recurgă uh, la o devaluare a monedei. Aceste state europene se confruntă acum uh, cu presiune crescută din partea unor țări precum Turcia, China. Um, Dolarul, de asemenea, s-a apreciat în fața monedei euro, lucru care a afectat negativ competitivitatea acestor țări. E nevoie de mai mulți stabilizatori centrali automati, pentru că șocurile asimetrice există și pot avea un efect devastator. Statele membre au pierdut mai multe instrumente care le permiteau să facă față crizei, de pildă politica monetară, rata de uh, schimb valutar, politica fiscală, reguli referitor la concurență. Um, mobilitatea factorilor în cadrul zonei euro poate amplifica efectele șocurilor, de pildă o creștere a șomajului, dar dacă ne gândim la nivelul datoriei, Um, efectele structurale ale uh, politicii privind ocuparea, șocurile asimetrice pot crește pentru acele regiuni care deja se confruntă cu probleme. E nevoie așadar de stabilizatori centrali pentru a permite o gestionare, o mai bună gestionare a constrângerilor uh, derivate de pe urma existenței unei singure monede. Șocurile asimetrice provoacă perioade ample de, divers, um, de divergență între statele membre. Haideți să vedem care sunt datele furnizate de Eurostat referitor la zona euro între 2001 și 2007 putem constata că acele state cu un nivel scăzut al PIB-ului pe cap de locuitor au înregistrat o tendință convergentă cu celelalte state membre din zona euro. Dacă analizăm um, ultimii cinci ani, e un scenariu de altfel probabil pentru anii care urmează, um, se înregistrează o tendință a statelor cu un venit scăzut, lucru care derivă și uh, de pe urma absenței unei coordonări în ceea ce privește politicile macroeconomice de care are nevoie Europa. Uh, uh, Mulțumesc! Se termină astfel prima parte a reuniunii noastre. De ce avem nevoie de stabilizator automat și de ce avem discuția acum? Paneliștii noștri uh, văd că și-au identificat în mod clar impactul social și tocmai de aceea este important să adresăm întrebarea în cadrul comisiei noastre. Uh, dorește cineva să pună întrebări? Domnul Cercas și apoi domnul Steven Hughes, nu? Doamna Esaia? Doamna Papadopoulou? Deci avem trei întrebări. Domnul Cercas și apoi doamna Esaia și doamna Schroeder. Îl invităm uh, pe domnul Cercas să înceapă. Am o întrebare pentru domnul Fischer. Și vroiam uh, să întreb uh, mai devreme. Întrebarea mea este foarte simplă. Dacă vorbim aici Mă auziți? Sí, tiene, tiene, tiene el canal español. Deci se aude bine? Bun. Cum spuneam, domnule Fischer, vreau să vă pun întrebarea, deși aș fi vrut să le întreb și pe domnul Oliren. Și l-am întrebat, dar nu mi-a răspuns. De ce vorbim despre nevoia și uh, certitudinea că avem nevoie de, aceste, uh, de acești stabilizatori, dar totuși Comisia n-a vorbit niciodată despre asta? Ce, câtă dezbatere a avut loc? Cum s-a dezbătut în Colegiul Comisarilor? Pentru că vedem aici că în loc să facem recomandări către statele membre, să utilizăm acești stabilizatori. În Brussels, în Bruxelles nu se oferă aceste mecanisme țărilor care suferă de pe urma crizei și nici măcar nu le recomandăm să studieze acest lucru. Este o dezbatere, domnule Fischer, și aș vrea să știu cum se desfășoară dezbaterea la nivelul Comisiei. Intervenția președintei fără microfon. Doamna Esaia are acum cuvântul din partea PP. Uh, we all... Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că sistemele de ajutor social și sistemele de ajutor de șomaj din statele membre sunt finanțate din uh, taxele plătite de contribuabili. Mă întreb cum credeți că ar exista o voință politică din partea statelor nordice, care sunt în mare parte contribuitori neți, uh, să se implice în acest nou transfer. Credeți că, într-adevăr, aceasta este calea pentru a încerca să se reducă disparitățile existente între nordul și sudul Europei. Puluchi. Doamna Papadopoulou din partea grupului socialist democrat din Cipru, reprezentanta Ciprului. Cadano pliros, tisimeni σημαίνει Înțeleg foarte bine ce sunt aceste mecanisme automate de stabilizare, pentru că sunt din Cipru și problema băncilor din Cipru și problema a fost că ă, Eurogrupul a impus ă, un alt sistem Ciprul este o țară foarte mică în zona euro și nu a avut voie să-și aplice propriile politici pentru a rezolva, a-și rezolva problema. Și în momentul de față avem probleme cu șomajul, fuga de capital, probleme sociale și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Cercas legat de situația internă a mecanismelor automate de stabilizare nu sunt uh, recunoscute de Troica și de Comisia Europeană pentru uh, politicile aplicate Sudului și politicile aplicate sunt greșite. Uitați-vă doar la ce se întâmplă în Portugalia în acest moment și în Spania și în Grecia. Acum trecem și noi prin asta în Cipru și din punctul meu de vedere toate aceste mecanisme, toate aceste uh, lucrurile ar fi trebuit să fie rezolvate înainte de crearea zonei euro. Și problema suveranității uh, țării care să-și rezolve singură problemele ar fi trebuit să fie rezolvată. Deci cum pot corecta aceste mecanisme automate de stabilizare greșelile care au fost făcute? Pentru că repercusiunile sociale sunt uh, resimțite foarte puternic în Sud Uh, da, este o, trebuie să vedem dacă este o soluție pentru criză. Doamna Schroeder. Da, cred că tocmai am învățat din criză că în Uniunea Europeană astfel de stabilizatori automați sunt necesare. Acest lucru a fost ignorat până acum. S-a spus întotdeauna că mm, stabilizatorii monetari sunt suficienți. Dar uh, experiența și tabelele ne arată că nu sunt suficienți. Pentru mine se pune mai ales întrebarea în majoritatea statelor membre astfel de stabilizatori în interiorul țărilor sunt, în primul rând, impozitele, dar în Uniunea Europeană nu avem o politică fiscală comună. Deci, întrebarea este cum am putea găsi o soluție fără să avem o politică fiscală comună sau ar fi nevoie de modificări, de decizii în direcția unei politici fiscale pentru a ajunge la acești stabilizatori? Asta e prima întrebare. Și în al, în al doilea rând, Comisia a propus uh, Uh, un sistem de ajutor de șomaj, oare Comisia a analizat și opțiunile care să nu îi vizeze uh, direct pe lucrători care sunt uh, partea populației cea mai afectată de criză? Uh, și mă întreb aici, oare dacă nu s-a luat în, uh, posibilit- nu s-a luat în considerare posibilitatea utilizării stabilizatorilor care să afecteze averea, de exemplu, sau altor stabilizatori? Je vais peut-être. Bun. Domnul Fischer are o întrebare adresată direct și apoi o să dau uh, cuvântul și celorlalți uh, care mai doresc să mai intervină, dar vă rog să fiți foarte succinți pentru a putea trece și la a doua parte a întrebării. Îmi imaginez că toată lumea dorește să, să intervină. Domnul Fischer. Îmi pare rău, dar eu nu fac parte din colegiul comisarilor, deci uh, habar n-am ce discută ei. I think it's a bit one has to see the commissioners cred că ar trebui să vedem uh, modul în care Comisia uh, lucrează. Înțelegem că și Consiliul European vrea să revină asupra acestor chestiuni în a doua parte a anului și atunci vom vedea cu ce soluții vine Comisia în acest context. Ceea ce pot spune este că acest subiect este discutat cu mare seriozitate în cadrul Comisiei. Am înființat un uh, grup de lucru între directoratul general la uh, care lucrez eu și colegii de la Ecofin uh, și colegii care se ocupă de afaceri uh, sociale. Am discutat multe documente și activitatea acestui grup de lucru nu este încă publică, dar va fi făcută publică în curând pe site-ul DigiOcupare. Ocupare Există și o altă propunere a Comisiei, dar, pe care nu o pot discuta, dar Comisia o, ia foarte în serios acest uh, subiect. La celelalte puncte cred că o să revenim când vorbim în a doua parte. Domnul Filipon, foarte pe scurt, la cele două întrebări extrem de importante, dacă sunt necesare și esențiale și dacă seamănă cu transferurile. La prima întrebare, cred că trebuie să fim foarte atenți uh, în legătură cu argumentul pe care vreți să-l dați. Sunt multe motive pentru care te gândești la o asigurare de genul ăsta. Dacă te uiți la o perspectivă strict economică, te întrebi care este cea mai bună cale de a rezolva șocurile asimetrice despre care am vorbit atunci trebuie să înțelegi că din punct de vedere cantitativ, uh, primul canal de partajare a riscului este piața financiară. Deci, în Statele Unite, divergențele între Nevada și Texas nu sunt rezolvate prin transferuri, ci prin faptul că există o uniune bancară și există proprietate transstatală a activelor. Deci, din punct de vedere cantitativ, dacă avem acest șoc de 1, deci pierzi un dolar de venit față de vecinul tău, aproximativ 40 de cenți vor fi partajați prin piețele financiare și 20-25 de cenți vor fi partajați de către buget. Și peste asta, gospodăriile se vor împrumuta pe, în, aproximativ în valoare de 20 de centri. Deci dacă ne uităm la această perspectivă, este neîndoielnic că avem nevoie de o uniune bancară. Apoi, întrebarea este dacă vrem mai mult decât atât și cred că răspunsul este da. Și e important să ne gândim la asta pentru a avea argumentele corecte este doar o analiză pur economică și apoi dacă ne gândim și din punct de vedere politic și social, uh, Uniunea Europeană va fi percepută drept foarte tehnocratică și atunci n-ar mai avea aceeași însemnătate pentru oameni. Dar sunt uh, două argumente separate care ar trebui tratate separat. La a doua întrebare, nu este necesar ca acest mecanism de asigurare să fie un mecanism de transfer pe termen lung. Uh, Uh, poate să fie sau nu, depinde cum este înființat. Poate să, se poate să creați un sistem prin care țările să împărtășească riscul, dar după 10-20 de ani transferurile să ajungă la zero. Se poate face și asta este doar o alegere politică. Mulțumesc foarte mult, domnul Fischner. Mulțumesc foarte mult. Plecând de la ceea ce a spus domnul Filipon și revenind un pic la întrebarea dumneavoastră, cred că trebuie să facem o distinție foarte clară între uh, transferurile uh, între uh, transferurile ciclice și cele pe termen lung. Cele ciclice sunt pentru rezolvarea problemelor ciclice și nu ar ajuta la uh, Uh, rezolvarea dezechilibrelor pe termen lung și dacă sunt uh, uh, înființate ca niște mecanisme permanente de stabilizare, acesta nu ar rezolva dezechilibrele existente deja în zona euro și nu ar rezolva problema, problemele cu care ne-am confruntat până la demararea crizei. Ar putea să ușureze, să înlăsnească un pic lucrurile, dar nu ar fi rezolvat acest dezechilibru permanent din zona euro și trebuie să facem uh, distincții foarte clare între uh, problemele ciclice și pe termen lung. Și acum vorbim despre volatilitate ciclică, nu pe termen lung, nu devieri pe termen lung între țări. You want to add something? Yes. Vreți să interveniți și dumneavoastră? Aș vrea să adaug ceva la dezbatere. Sunt de acord că Uniunea Bancară este mult mai importantă în aceste uh, momente sociale decât uh, cred unii neeconomiști. Principala întrebare este contribuitorii și primitorii neți și transferurile de fonduri între nord și sud trebuie să spun că măsurile temporare nu trebuie să fie permanente. Uh, as was said before, but... Și dacă ne uităm la ratele de șomaj în diversele țări europene, exemplul Portugaliei este unul foarte bun. La începutul anilor 90 era sub uh, rata medie și n-ar fi beneficiat de acest sistem. Acum ar beneficia dar uh, alte, multe alte țări au avut uh, ratele șomajului înalte în trecut și alte regiuni ar putea fi afectate pe viitor. Deci este o partajare a riscului uh, de care ar beneficia anumite țări pe termen scurt, dar pe termen lung ar putea beneficia și altele. Pe de altă parte, aș vrea să adaug aici că există multe transferuri care au loc în Uniunea Europeană în agricultură, în fondurile structurale către regiunile defavorizate și prin, principala problemă este șomajul. Deci transferurile pentru regiunile cu o rată ridicată a șomajului uh, sunt uh, inteligente din punctul de vedere al construcției europene mai ales dacă vorbim despre transferuri pe termen scurt pentru țări afectate puternic de o rată crescută a șomajului. și are logică dacă transferăm către agricultură și către regiuni sărace și cu o rată crescută a șomajului, acestea sunt regiuni care se confruntă cu dificultăți și în acest caz dificultățile sunt create de lipsa de instrumente datorată integrării europene și datorate oarecum și lipsei de coordonare a politicilor fiscale între țări, pentru că toate au adoptat măsuri de austeritate când n-ar fi trebuit și nu au instrumente precum Uniunea Bancară care să le ajute. Pentru că noi, uh, într-un mod foarte optimist, am, cre- optimist, am crezut că aceste instrumente nu erau necesare, dar vedem că sunt. Totul trebuie să se facă însă cu moderație. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. O să răspundem acum la a doua întrebare, ce facem și cum. Și pentru că suntem la Comisia Ocupare, să nu uităm uh, să discutăm despre modul de negociere cu partenerii sociali. Este o întrebare subsidiară, dacă vreți. George Fisher, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun un singur lucru. Nu e o soluție universală. Sunt absolut de acord cu antevorbitorii mei. Chiar dacă nu reușim să obținem uniunea bancară, acest mecanism ne va fi de ajutor. Iată abordarea pe care Comisia o ia în blueprint. Comisia a venit cu mai multe măsuri, dintre care acest mecanism e doar unul. Există, pe scurt, două opțiuni pe masă, opțiuni luate în calcul uh, din literatură și din experiența noastră. În primul rând, instrumentul stabilizatorilor macroeconomici, despre care tocmai s-a vorbit, prezintă avantajul că ar avea un impact direct asupra fluctuațiilor economice, dezavantaje evidente, ar fi foarte greu să explicăm funcționarea acestui mecanism cuiva care vine din afara domeniului. De multe ori se recurge la um, divergența uh, referitoare la PIB ca indicator, un alt mecanism se referă la ajutorul de șomaj și sunt absolut de acord că există un element aici de raționament economic pentru că se depinde foarte mult de ciclul economic, dar există și o importanță uh, a factorilor uh, politici. Nu cred că întâmplător uh, Statele Unite au un sistem federal de um, asigurare în, în câmpul muncii, tocmai din aceste motive de natură economică și politică. Dacă e să dau curs acestui raționament, uh, sistemul descris uh, în literatura de specialitate, sistemul la care se face uh, amintire și în blueprint, este un sistem care ar trebui să fie uh, ușor, uh, transparent și care să promoveze schimbarea. Am putea construi sisteme complexe, însă avem 28 de state membre cu scheme naționale de ajutor de șomaj. Uh, de asemenea, avem un număr considerabil de state în cadrul Uniunii Economice și Monetare. Nu putem porni de la zero cu o nouă structură, ci ar trebui să ne bazăm pe structurile existente. Atât de ce la nivel european, această structură ar trebui să fie ușoară, transparentă și uh, să promoveze schimbarea. După părerea mea, un sistem bazat pe ajutorul de șomaj ar uh, include și ar respecta aceste patru condiții. Nu am să intru în detalii acum pentru că n-am lungit mult prea mult. Doresc doar să vă vorbesc despre transparență în ceea ce privește șomajul. Șomajul e un lucru evident. Oamenii văd șomajul pe stradă, văd datele referitoare la nivelul șomajului, tot mai mulți oameni devin șomeri. Uh, Iată de ce cred că măsuri luate referitor la șomaj la nivelul Uniunii Europene ar fi înțelese de public. Acum, în ceea ce privește întrebarea referitoare la statele, la țările nordice, dacă analizăm datele de-a lungul istoriei, um, ar exista o perioadă în care, dacă Germania sau țările nordice ar fi fost membre ale acestei uniuni, ar fi beneficiat de pe urma schemei de ajutor de șomaj. Acum e evident că sunt țările afectate uh, de o rată crescută a șomajului care ar beneficia de pe urma acestei scheme. Acum însă să nu uităm cum au stat lucrurile în trecut. Nu putem uh, aprecia valoarea unui astfel de sistem referindu-ne doar la situația de azi dacă ne uităm la sistemul de ajutor de șomaj din Germania, Austria, țările de jos și așa mai departe, de-a lungul timpului, putem observa că au existat perioade în care aceste țări ar fi beneficiat de pe urma sprijinului oferit de un astfel de sistem. Nu putem spune că se va uh, înregistra o tendință la nesfârșit pe acest făgaș. Am să abordez acum problema referitoare la schimbare. Poate un avantaj oferit de uh, un sistem de ajutor de șomaj este că ar putea fi folosit și eu cred că va fi folosit în procesul de luare a deciziilor la nivel politic pentru a vedea în ce fel funcționează politicile sociale, politicile uh, de ocupare a forței de muncă în diferitele state membre. În cele din urmă se dorește introducerea unui sistem care să fie în avantajul persoanelor care au nevoie de acest sprijin. Dacă acum uh, analizăm diferitele sisteme de ajutor de șomaj existente în Uniunea Economică și Monetară, constatăm că procentajul variază de la 50 la 85%. Am să mă opresc aici, sper că nu m-am uh, întins uh, prea mult. Da, mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea referitoare la cum procedăm, sunt de acord, există două obiective, unul pur economic și unul uh, de natură politică și socială. Poate că obiectivul pur economic nu e suficient. Partajarea riscurilor de către statele membre este uh, un instrument important, însă în cele din urmă piețele vor juca un rol important. Nu e suficient să ne limităm doar la aspectul politic și social, cred că suntem cu toții de acord. În ceea ce privește proiectarea unui astfel de sistem, cred că uh, un element esențial îl reprezintă simplitatea. Iată de ce îmi place acest sistem de ajutor de șomaj. Iată, în plus, de ce Ministerul de Finanțe francez a propus pentru zona euro un fel de ajutor european de șomaj. E mult mai simplu decât să vorbim de deviația de PIB, pe care mulți oameni nu înțeleg. Dacă vorbim de proiectare și de clivajul dintre nord și sud, ne vom confrunta cu două întrebări. E, în primul rând, o schemă de asigurare sau un mecanism de transfer? În al doilea rând, cum rămâne situația cu stimulentele, cu încurajările pentru a demara reformele necesare? În primul rând, va fi vorba de un sistem de transfer? E bine, depinde de proiectare. Putem să ne gândim felul următor. Fiecare stat are un nivel diferit al șomajului. Putem vorbi de un șomaj structural, de un nivel mediu al șomajului, uh, E evident că în Spania se înregistrează o rată mai mare a șomajului decât în Germania. La fel stau lucrurile și cu ciclul economic. Acest lucru înseamnă că ați dori să asigurați o deviere de la această medie. Nu există un flux net între state doar în ceea ce privește șomajul, ci în ceea ce privește nivelul relativ la propria medie. Cum procedăm? Foarte simplu. Cred că pentru a uh, rămâne, pentru a păstra simplitatea, um, nu ar trebui să facem modificări pentru cei care beneficiază de ajutor de șomaj, ci pur și simplu o parte a acestor ajutoare de șomaj sunt plătite din rezerva comună, de la bugetul european. Această cotă este primită de fiecare șomer din respectivele țări. Putem începe cu tinerii, dacă doriți. După care, finanțarea acestui sistem. Ei bine, finanțarea ar depinde de fiecare stat membru în funcție de rata medie a șomajului. Dacă statele membre înregistrează mai mult sau mai puțin același nivel mediu al șomajului, cum s-a întâmplat în 2007, atunci nu ar exista fluxuri nete între statele membre, pentru că acestea ar plăti și primi cam aceleași sume. Dacă se înregistrează însă divergențe, ajungem în situația descrisă anterior. Dacă revenim la situația din 2005, Spania ar fi uh, în mod semnificativ sub nivelul mediu, Germania, în schimb, peste, ar exista, prin urmare, un flux monetar din Spania înspre Germania. Însă, în ziua de astăzi, lucrurile stau cu totul invers. Sper că uh, uh, trebuie să ținem cont de cheltuielile pentru ajutor de șomaj uh, care s-au înregistrat în Spania. Acestea au crescut de la 1,5% din PIB până la 3%, deci s-a dublat aceste cheltuieli uh, pentru ajutorul de șomaj ar trebui să varieze uh, între 0,5% până 1% din PIB. Um, și având în vedere efectul multiplicatorilor asupra creșterii economice, vorbim de sume importante în ceea ce privește uh, stabilizarea economică. Prin urmare, într-un astfel de sistem, uh, în medie, fluxurile între Spania și Germania ar fi nule, ar fi zero. Iată un lucru de care trebuie să ținem cont în ceea ce privește proiectarea. Un al doilea aspect, stimulentele, bineînțeles că vor juca un rol esențial pentru că orice contraargument uh, Uh, în fața unui mecanism de partajare a, a riscurilor este că va descuraja țările să întreprindă reformele necesare. După părerea mea, răspunsul la acest punct îl reprezintă, pe de o parte, sistemul de transfer pe care l-am descris. Dacă asigurăm aspectul ciclic, țările vor avea în continuare stimulentele necesare pentru a diminua um, șomajul structural. Dacă se înregistrează un nivel crescut constant al șomajului, atunci um, acea deviere reprezintă un cost crescut pentru statul membru. Deci există un stimulant pentru a diminua um, acea deviere ar trebui să pornim de la un tip de șomaj care depinde uh, mai degrabă de șocuri macroeconomice extrem de negative. Putem uh, să începem concentrându-ne și asupra ratei șomajului în rândul tinerilor. Poate că, de asemenea, nu ar trebui să extindem uh, timp îndelungat contribuția din partea Uniunii la acest mecanism de ajutor de șomaj. Același lucru și în ceea ce privește rata de înlocuire. Am putea spune că Uniunea Europeană oferă un nivel de bază, iar acele state membre care doresc să fie mai generoase pot face acest lucru, dar dincolo de acel prag. Prin urmare, acel stat membru, dacă dorește să fie mai generos, vine cu banii din propriul buzunar. Trebuie să avem așadar o durată fixă, 12-9 luni, și astfel am menține acele stimulente. Cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Um, Domnul Fichtner. Basically what I can do now is to illustrate ce aș putea acum este să ilustrez un pic ceea ce a spus Georg Fischer și anume sunt două posibilități de a aborda stabilizatorii economici. 1. De a atașa un sistem de transfer deviației de PIB, deviația dintre situația economică actuală și situația economică dacă economia funcționează la capacitate de plină, așa numită deviație PIB care este un indicator al uh, faptului că nu se utilizează capacitățile, o, o subutilizare a capacităților. Într-o astfel de situație, unde există o deviație PIB negativă, vrem ca țările să primească plăți printr-un sistem de transfer și în situația în care ai o deviație PIB pozitivă, țările ar trebui să plătească, să verse bani în acest sistem de transfer. Deci asta să fie ideea unui sistem de transfer bazat pe deviația PIB. Problema este ilustrată bine uh, de acest grafic și anume vedeți deviația PIB uh, pentru Germania și vedeți estimarea acesteia. Dacă vă uitați la diferite puncte în timp, uh, vedeți că estimările se schimbă foarte mult. Probabil că nu puteți vedea exact, dar um, diversele nuanțe de verde ilustrează diversi ani în care a fost publicată deviația PIB de uh, OCD. Sunt aceleași date pe care le are și Comisia. Și vedeți, deci, deviațiile masive Uh, în grafic în funcție de momentul în care s-a estimat deviația PIB, chiar și în anii trecuți, ceea ce face ca acest sistem să fie dependent de deviația PIB ca baza. Trans- deci sistemul devine foarte transparent și foarte um, uh, în pericol să fie influențat politic. Și cred că un sistem de asigurare de șomaj uh, Uh, vedem graficul și pentru Spania, diferențele într-adevăr sunt foarte mari uh, uh, în decursul timpului. Deci, deviația PIB nu este un indicator bun pentru transferuri, pentru că ori trebuie să aștepți foarte mult timp să vezi care sunt rezultatele, pentru că în timp rectificările vor um, avea loc, vor fi, sumele vor fi mai exacte, aștept să vezi uh, stabilizarea ciclurilor comerciale sau ar trebui să plătești transferurile și apoi să se ramburseze acestea. Deci ar fi dificil uh, de implementat sistemul. Din punctul nostru de vedere, un sistem de asigurare de șomaj uh, ar fi foarte bun și se apropie de ceea ce spunea domnul Filipon, care vorbea de un sistem de asigurări bazat pe deviațiile de la rata media a șomajului. Și noi spunem că ar trebui izolate fluctuațiile ciclice de, uh, de fluctuațiile structurale în șomaj și să ne focalizăm doar asupra șomajului pe termen scurt, pentru că asta înseamnă uh, șomaj ciclic. Șomajul pe termen lung, peste 12 uh, luni, reprezintă deja șomaj structural. Dacă ne focalizăm asupra șomajului pe termen scurt, deci până la 12 luni, atunci se poate face o distinție mai mult sau puțin automată între uh, divergențele structurale și cele ciclice dintre țări. Și sugestia noastră este să avem un sistem de asigurare de șomaj european care să ofere un ajutor de șomaj de bază tuturor țărilor și dacă guvernele naționale decid că vor uh, un sistem de asigurare socială mai bun, care să meargă dincolo de uh, asigurarea europeană de șomaj, care să fie pur și simplu de bază, deci un, un, fac, un numitor comun foarte mic. Dacă guvernele naționale decid că vor să ofere mai mult cetățenilor lor, atunci pot să adauge prestații uh, celor din mecanismul european. Și vedeți aici zona colorată în verde reprezintă asigurarea europeană de șomaj, care în acest exemplu uh, Uh, sigur că e complet flexibil, în exemplul nostru acoperă 12 luni de șomaj. Tot ce trece de 12 luni trebuie acoperit prin uh, sistemul național. Și uh, asigurarea europeană acoperă 50% din salariul precedent și dacă guvernul național, ca în exemplul nostru, dorește să adauge, dorește o uh, un ajutor de șomaș mai ridicat poate să, uh, deci, să adauge bani în plus. E un sistem complet flexibil, în sensul că poate fi crescută sau scăzută componenta europeană din asigurarea de șomaj și tot uh, ce rămâne de acoperit dincolo de dimensiunea europeană trebuie să fie acoperit din bugetul statelor naționale. Avantajele sunt uh, destul de evidente, cred eu, pe de o parte, e un stabilizator automat, pentru că asigurarea de șomaj la nivel național este întotdeauna un stabilizator automat. Întotdeauna există transferuri de la cei care sunt activi către cei care sunt în, șomaj. Ehm, persoanele active plătesc uh, contribuții uh, în uh, fondul de șomaj și cei care nu au un loc de muncă primesc prestațiile sociale, de deci primesc ajutorul de șomaj. Nu e nevoie de un, o comisie care să se reunească și să decide cu privire la transferul. Lucrurile se întâmplă uh, automat. Și sunt și câteva avantaje în plus 1. E relativ ușor de pus în aplicare un astfel de sistem, pentru că se pot utiliza sistemele naționale de asigurare de șomaj pentru a colecta contribuțiile și pentru a plăti ajutoare de șomaj. Nu e nevoie de crearea unei instituții la nivel supranațional care să decidă cine e în șomaj și cine nu. Acest lucru este făcut de agențiile naționale. Și atâta timp cât ne focalizăm asupra uh, șomajului pe termen scurt și transferurile ar trebui să fie destul de ciclice. N-ar trebui să fie complet permanente. Vor exista situații ale unor țări în care anumite țări vor primi uh, destul de multe fonduri din acest sistem. Acest lucru se reflectă în uh, graficul meu. Um, și vedem aici devierile uh, în sistemele de șomaj față de zona euro. Și tocmai asta a spus Georg Fischer, că și Germania ar fi primit din acest bani din acest uh, sistem, pentru că a existat o etapă în care în Germania uh, șomajul era mai mare decât uh, media zonei euro. Din punctul meu de vedere, problema în această argumentare este cazul Spaniei, unde vedeți că Spania a avut o rata șomajului mai ridicată majoritatea timpului cât s-a aflat în Uniunea Economică și Monetară, deci ar fi primit transferuri din um, sistemul european de șomaj, cu toate că se afla într-o situație economică destul de solidă. Situația din Spania era caracterizată de supraîncălzirea economiei. Dacă ar fi primit în plus transferuri din uh, acest sistem, uh, Uh, situația s-ar fi înrăutățit, deci tocmai nu vrem să se întâmple așa ceva. Pentru că tocmai vrem să scoatem puterea de cumpărare din Spania, să o transferăm către țări mai slabe din Uniunea Monetară. Asta e ideea. Și cazul Spaniei pune deci probleme. Deci ar trebui probabil analizat mai de aproape, văzute cifrele și tocmai asta e um, dificil la astfel de sisteme. E foarte greu să judeci cât de mult ar costa și cât de puternic ar trebui să fie funcția de stabilizare. Am încercat să facem estimări împreună cu colegul meu uh, cu privire la sumele de care ar avea, am avea nevoie ca și contribuții ar fi 1,5% uh, din salariile brute. Deci e 1,5% din uh, salariile brute care intră în sistemul european în loc să meargă în sistemul național. Deci nu e vorba de niște bani în plus în timp ce sistemul european preia o parte din rolul sistemului național. Nu cred că am vreme să intru în detalii, dar avem o publicație care uh, intră în mai multe detalii și detaliază și funcția de stabilizare. Și poate încă un, uh, încă un punct, pentru că am vorbit despre asta mai devreme. Acest sistem nu ne-ar fi ajutat să oprim criza, dar, fi, dar ar fi putut să reducă efectele acesteia am calculat că efectul de stabilizare în cazul Spaniei uh, undeva la 20%, dacă ar fi existat sistemul de asigurare de șomaj în anii 2008-2009, efectul de stabilizare ar fi fost undeva la 20%, ceea ce înseamnă că scăderea PIB-ului ar fi fost redusă cu 20% dacă ar fi existat un astfel de sistem în 2008-2010. Și pentru Irlanda și Grecia, am, avem un efect de stabilizare de undeva 10%. Mulțumesc și îmi cer scuze. Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult. Dacă puteți să puneți uh, prezentarea mea pe ecran, vă rog. Eu n-am făcut un studiu atât de aprofundat al impactului și ideile mele au fost mai degrabă low-key. National and regional measures, what I... Vorbim la nivel național și regional. Uh, trebuia să existe un fond de asigurări care să funcționeze într-un mod similar cu propunerile anterioare. Eu aș fi de acord cu asta, dar sumele ar fi foarte mari și alternativa ar fi sprijin acordat când pragul național, când uh, sumele naționale sunt peste pragul maxim. Nu sunt convins că este o alternativă mai bună pentru că doar anumite țări ar primi transferuri și măsurile uh, și ar, ar apărea probleme cu măsurarea. Trebuie să vezi dacă țara respectivă a fost sau nu peste plafon. Ideea că regiunile depă- unele regiuni depășesc uh, acest prag, fie el relativ, fie absolut, de 12% șomaj sau de 2%, 3% peste media UE, ar fi mai simplu, ar fi mai simplu și ar fi, putea fi o alternativă. Ar trebui să fie supusă condiționalității, așa cum s-a spus deja, uh, Uh, stimulente care să fie acordate și dacă țările sunt sprijinite pentru că au o rată crescută a șomajului, atunci poate să ne uităm la nivelul uh, prestațiilor sociale, dacă șomajul nu are nu este vizat de arhitectura generală a sistemului. Cred că ar fi dificil altfel, să, din punct de vedere politic, să acceptăm acest lucru. Revizuirea ă, legilor muncii și alte politici ar putea fi discutată dacă vrem să avem transferuri ă, pentru sprijinirea directă a șomerilor. Nu cred că ar trebui să existe o uniformizare dar dacă țările vor să aibă prestații sociale mai generoase, acestea nu ar trebui să fie suportate de toate țările. astfel încât uh, să se păstreze stimulentele pentru a nu încuraja țările să acorde prestații sociale prea generoase. O altă idee complet diferită pe de o parte să ai uh, ajutoare de șomaj centralizate, care ar fi ideea acestor mecanisme de stabilizare și o altă cale ar fi o intervenții în politici regionale pentru uh, regiunile care sunt cele mai afectate de șomaj. Regiunile afectate de șomaj ar trebui să aibă fonduri pentru investiții, fonduri pentru promovarea directă a politicilor de ocupare activă, cum ar fi uh, formarea și așa mai departe, care există deja în fondul social. Și acestea ar trebui să fie consolidate și ar fi o cale mai ușoară de a promova aceleași obiective. Ar mai fi și alte alternative. Cred că am uh, pierdut ceva pe drum. O altă alternativă mai ușoară este să analizezi fondurile structurale și să vezi, pentru că fondurile sunt pentru motive diferite. Poate am putea avea un fond de șomaj care să intervine și să financeze regiuni care sunt peste media europeană uh, în ceea ce privește șomajul. Și fondul respectiv să intervină în aceste regiuni pe o perioadă de 2-3-5 ani cu măsuri temporare care să fie mai puternice, cum ar fi sprijinirea investițiilor, a formării, ă, peste celelalte fonduri structurale existente deja. O altă cale care ar fi și mai ușoară este în obiectivele și uh, problemele fondurilor deja existente, să se introducă șomajul drept condiție pentru reevaluarea uh, accesului la finanțare, anticiparea și avansarea sumelor uh, respective ar fi o cale foarte bună pentru mecanismele de stabilizare pentru că s-ar putea aplica mai uh, rapid. Spre exemplu, o idee printre multe altele, regiuni care au șomajul foarte mare ar putea intra la obiectivul 1 dacă sunt apropiate de media europeană în ceea ce privește veniturile. Da, regiunile cu venituri mai mici și rata șomajului mai mare ar trebui să beneficieze de o atenție deosebită. Dar astfel s-ar putea utiliza instrumentele existente deja și aceste instrumente ar fi consolidate în cazurile regiunilor care în mod clar depășesc uh, media uh, șomajului în Uniunea Europeană. Bineînțeles, uh, nu cred că această intervenție mai ușoară poate înlocui discuția înființării unei asigurări de șomaj comune în Uniunea Europeană. La fel cum au spus și antevorbitorii mei, atunci când trebuie să existe păstrarea unor stimulente pentru a încuraja țările să nu uh, aibă prestații sociale foarte mari. Cred că ar trebui să analizăm lucrurile ca fiind o nouă modalitate de actuație a mecanismelor de stabilizare. Trebuie să analizăm și politicile structurale și șomajul trebuie să fie și ocuparea trebuie să fie uh, accentuată în aceste politici pentru a crește accesul la finanțare și avansarea fondurilor. pentru a modifica și nivelul de angajamente pe care trebuie să le aibă o țară și ar putea fi chiar uh, un motiv pentru a suspenda temporar uh, regulile pieței uh, unice, pentru a permite țărilor să aibă um, stimulante fiscale, spre exemplu, în regiunile extrem de afectate. Mulțumesc! Mulțumesc, acum vine momentul dificil, mai avem doar 5 minute, am obținut alte 5 minute din partea interpreților. Da, din păcate, nu putem prelungi prea mult uh, discuția, așa încât uh, deschid dezbaterea pentru întrebări. Domnul Cercas, doamna Esaia, doamna Schroeder, doamna Maron Chartier și cam atât. Vă rog. La pregunta es cómo yo veo que es un modelo Întrebarea mea e următoarea. Văd că e vorba de un model foarte simplu, foarte transparent, foarte eficient. Uh, Cred că problema legitimității modelului uh, reprezintă o, val o variabilă critică. Cum putem oferi legitimitate acestui model reciproc european? Unde ar crește bugetul uh, Euro Uniunii Europene? Ar crește cu un 50 până la 75%? Mie mi se pare mai degrabă un vis frumos. Uh, Vorbeați de asemenea de politicile de combaterea șomajului, subvențiile. Am putea vorbi mulți ani de acum încolo despre acest subiect pentru a pune în cele din urmă o subvenție europeană pe masă. Eu cred că totuși trebuie să mergem împotriva, să luptăm împotriva curentului. Ar exista și alte modalități. Ce avantaje ar oferi acest sistem bazat pe un venit minim uh, de luptă împotriva sărăciei, care cred că s-ar lovi de mai puțină opoziție din partea opiniei publice. Există aceste modele de transfer, de asigurări, uh, de șomaj, însă nimeni nu analiza posibilității introducerii unui sistem european de luptă împotriva sărăciei care ar oferi aceleași rezultate de stabilitate în perioada în contextul crizei. Ar fi un model mai puțin controversat în ceea ce privește legitimitatea din partea opiniei publice. Isaia. Doamna Sarisaia. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Am multe întrebări pe care aș dori să le adresez, însă având în vedere că nu avem prea mult timp la dispoziție, am să mă refer în primul rând la îndoielile pe care le-am referitor la competența Uniunii Europene. În țările nordice, sindicatele sunt cele responsabile, sunt cele care gestionează acest uh, tip de fonduri și nu știu cum am putea să modificăm sistemul uh, care ar exclude într-un fel partenerii sociali. Mă întreb dacă ați purtat vreun dialog cu partenerii sociali referitor la ce ar putea crede ei despre acest tip de sistem. După cum spunea domnul Fisher, sistemele naționale diferă foarte mult, există uh, diferite uh, niveluri de asistență, acestea depind de asemenea de nivelul salariilor, lucrurile diferă de la stat la stat, nivelul salariilor diferă de la stat la stat. Există multe aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare. O ultimă întrebare. Credeți că există aici pericolul unui risc moral dacă lucrătorii europeni ar achita acest sistem prin uh, sistemul la nivel național, uh, iar apoi uh, schimbările structurale ar fi abordate de statele membre. Dacă știu că, vor exista, că va exista acest sistem la nivel european, atunci de ce să mai facă efortul de a îmbunătăți pe termen lung sistemul național? Credeți că ar exista așadar acest risc moral pe termen lung? Mulțumesc, Elisabeth Schroeder. Da, mulțumesc. Dacă e vorba să punem aici întrebări critice, nu înseamnă că agrez sistemul, mă ocup de mult timp de această întrebare, pentru că deja grupul nostru politic se ocupă de acest subiect în mod intensiv de 2 ani și jumătate. Însă ne lovim în tot timpul de uh, întrebarea de ce uh, luăm banii de la lucrătorii cei mai săraci, cei mai vulnerabili. Și, în al doilea rând, uh, Uh, ce se întâmplă dacă e un sistem de asigurare, oamenii nu contribuie și totuși beneficiază de ajutor. După aceea, o altă critică e o asigurare unde aproape doar statele bogate plătesc pentru statele sărace care nu fac reformele pe care ar trebui să le facă. E foarte greu să găsim răspunsuri uh, pentru opinia publică, pentru a legitima un astfel de sistem. Iată de ce um, aș dori să știu care sunt părerile dumneavoastră în acest sens. Euh, Elisabeth Morin-Chartier. Doamna Morin-Chartier. Subscriu și eu la întrebările adresate de colegi, dar mai am uh, și altele. În primul rând, ați făcut studii pentru a ști care este nivelul de relevanță a măsurilor uh, luptei împotriva șomajului la nivel european, la nivel național sau regional, pentru că de fiecare dată ați revenit asupra nivelului regional și al proximității. A doua întrebare este care este vizibilitatea pentru lucrători și, în al treilea rând, ați vorbit despre condiționalitate. La ce condiționalitate vă referiți? Putem redeschide dezbaterea, dar ne mai rămân 5 minute, câte un minut fiecare. Și poate ați putea răspunde și la întrebarea legată de Spania. Pentru că a existat această problemă că nu ar avea un impact asupra uh, situației din Spania. Toate aceste întrebări sunt legate între ele, pentru că, în primul rând, un lucru este clar. Aceste lucruri nu au nicio legătură cu ieșirea din criză. Ceea ce se va realiza va avea efecte după finalizarea crizei, deci nu e o discuție pe termen scurt. Dar tocmai asta nu înseamnă că nu poate avea și un impact pe termen scurt, pentru că s-ar putea schimba percepția lumii atunci când analizează zona euro. Și acesta este primul semnal că oamenii sunt într-adevăr serioși atunci când vor, vor să, uh, meargă, să colaboreze. Uh, vorbim despre riscuri morale, despre stimulente, despre sistemul de transfer de la țările bogate la țările sărace și toate astea sunt legate între ele, sunt legate și de unul din graficele văzute mai devreme, pentru că Spania întotdeauna depășește uh, Uh, media europeană și țările de jos sunt întotdeauna sub media europeană și asta sugerează că probabil ar trebui să existe un sistem astfel încât uh, beneficiile nete primite de țara respectivă să depindă de propria medie națională a șomajului. Uh, Asta înseamnă că dacă uh, măsura discrepanțe, că măsura, uh, măsurarea discrepanțelor uh, trebuie să plece de la deciderea unor medii. Unde ar fi ajuns Spania acum dacă punctul de plecare ar fi fost uh, diferit? Uh, cred că e o întrebare care nu poate fi evitată. În al doilea rând, nu cred că trebuie să fie totul uh, făcut la milimetru. Uh, Uh, trebuie să ne uităm la media șomajului în ultimii 5 ani și acesta este talonul. Și contribuția care trebuie să fie plătită de țara respectivă să fie egală cu uh, rata media șomajului din ultimii 5 ani spre exemplu, bazată pe salarii uh, de bază, deci se pleacă de la această medie de pe ultimii 5 ani și astfel uh, plata ar ajunge practic spre zero. Atunci când există deviații în sus sau în jos, încep să primească fonduri sau să plătească fonduri. Pentru că ai nevoie de deviație ca să ai uh, asigurare. Și după 5 ani, Uh, media te prinde din urmă. Deci este o problemă temporară, nu este un sistem de transfer. O altă cale de a rezolva riscurile morale la nivel local, care ar ajuta și la un, un, întrebare, un sistem mai uh, simplu, ar fi ca prestațiile sociale și ajutoarele să nu-și modifice modul de primire pentru șomeri dar o fracțiune 50% pentru primii, primele 12 luni să fie plătite de UE. Asta nu schimbă modul de implementare și pentru partenerii sociali nu e o problemă. Pentru că se va renegocia un contract în toamna acestui an. Dacă intrăm în această idee de a avea asigurare de șomaj la nivel european, trebuie să discutăm dacă nu despre armonizare, despre o mai bună apropiere a strategiilor fiecarei țări. Exactly where you stopped on the... Aș dori să continui exact unde v-ați oprit uh, la chestiunea riscului moral. Sigur că există un astfel de risc, ca în orice asigurare, nu poți să faci nimic. Există posibilități de a uh, proiecta lucruri astfel încât să se reducă acest risc, dar există și chestiunea mai fundamentală. Dacă suntem cu toții în Uniunea Economică și Monetară împreună, atunci cu toții suntem interesați ca toate statele membre uh, să aibă o capacitate administrativă fiabilă și, deci, cred că se fac foarte multe în contextul semestrului european pentru a analiza tocmai capacitatea administrativă, tratamentul corect al oamenilor, mm, segmentarea pieței muncii. Sunt foarte multe chestiuni, multe probleme care nu vor dispărea peste noapte, dar am putea spune că un sistem de ajutor de șomaj ar clarifica mai mult problemele pentru dezbaterea europeană. Și acum, să răspund domnului Sercas. Sigur că există și alte propunere, o propunere a profesorului Parais uh, cu privire la ajutorul minim de șomaj european. Este o propunere din partea Atkinson și Sutherland. Uh, Atkinson, un uh, economist foarte faimos cu privire la locațiile pentru copii, dar sunt mult mai puțin ciclice ca impact. Poate că sunt bune, propuneri bune pentru politică socială, dar implicațiile ciclice sunt mult mai mici. Și mm, acesta este Bun, avantajul uh, șomajului este că fluctuează mult mai mult decât, de exemplu, sărăcia în rândul copiilor, ca să fiu foarte rapid și concret. Mulțumesc. Până la urmă s-ar putea să vorbim doar în engleză, spune președinta, dar deocamdată puteți să vorbiți în engleză și se va interpreta. Deci profitați de acest lucru. Dar vreau să adaug la ceea ce a spus Georg Fischer. Sunt în tot totul de acord, domnule Sercas, că ideea acestui uh, uh, ajutor minim de șomaj este o e, idee complet diferită. E un uh, sistem care nu are un efect de stabilizare ciclică. Și noi discutăm aici despre stabilizarea um, tuturor țări, respectiv între țări, și un uh, um, sistem de ajutor minim de șomaj poate ar fi o idee bună, dar e o idee diferită. Acum, doamne Esaia, am discutat într-adevăr cu, cu sindicatele din Germania și se pare că ele ar fi interesate, dar um, s-ar putea ca interesul să nu fie foarte răspândit în zona euro. Aș spune însă că în decursul timpului beneficiile există pentru toate țările și inclusiv pentru angajați, nu doar pentru angajatori. Deci nu cred că sunt probleme structurale uh, puse de o asigurare europeană de șomaj. Cred că acceptarea acestui sistem ar fi mai ridicată, pentru că în toate țările din Uniunea Economică și Monetară sunt persoane care primesc bani din acest sistem și deci acest sistem ar trebui să fie destul de atractiv și uh, destul de bine primit de publicul larg, uh, spre deosebire de sistemul dumneavoastră, dacă v-am înțeles bine, ceea ce ar implica un fond central care distribuie banii între statele membre, care este o idee diferită. Dar, sigur, sunt și probleme. Am și eu o, uh, le-am uh, pus aici pe un slide multele probleme, n-am avut vreme să vorbesc despre ele. Principala, din punctul meu de vedere, este faptul că sistemele de asigurare de șomaj uh, diferite sunt diferite. Unele se bazează pe salariul net, altele, majoritatea se bazează pe salariul brut. Problemă care ar trebui să fie armonizată între țări. Și, sigur, aici adaug la ceea ce a spus și Thomas Philippon, Nu e o chestiune pe termen scurt, e un instrument uh, care, al cărui uh, înființare va dura ceva timp și va fi nevoie de multe date pentru a putea estima impactul de stabilizare și pentru a estima câți bani vor fi distribuiți uh, între țări. Noi ne gândim undeva la, cu un buget la 50 de miliarde de euro. Se poate pune în aplicare exemplul pe care vi l-am dat pe slide-ul meu cu un an, 50% din salariul precedent, dar aceasta este o estimare foarte, um, o estimare brută, să fiu foarte sincer. Dar recunosc că sunt uh, probleme și acesta este motivul pentru care am uh, sugerat diverse alternative. Și asta nu înseamnă că nu sunt de acord cu acest tip de intervenție la scară largă, care reprezintă un real stabilizator. În soluțiile pe care le-am recomandat, am încercat să mă focalizez asupra faptului că aceste intervenții reprezintă transferuri între țări, nu între țările bogate și cele sărace, ci între țările cu un șomaj mai scăzut și cele cu un șomaj mai ridicat. Și la condiționalitate mă refeream, uh, când am spus condiționalitate, mă refeream la pericolul moral. Țările care ar beneficia de pe urma acestui sistem ar trebui să fie de acord să accepte niște norme cu privire la distribuirea fondurilor care să fie fixate împreună cu celelalte țări, astfel încât oamenii să nu fie stimulați să rămână în șomaj. Sigur că toate ajutoarele de șomaj creează stimulente de acest tip, dar ar trebui să se discute toate aceste lucruri. La asta m-am referit când am spus condiționalitate. În orice caz, cel puțin celelalte două idei de intervenție uh, un fond pentru, activ pentru politic ar putea să fie unul uh, lejer care să acționeze la nivel regional și nu ar uh, pune aceleași probleme legate de transferurile între țări. Cred că ar fi o versiune mai uh, lejeră, cu mai puține nevoi bugetare și ar putea să fie doar un fond de intervenție pe termen mediu în regiunile care sunt afectate de șomaj. Ar fi un tip de intervenție similar uh, ajutorului pe care îl oferă Uniunea Europeană regiunilor în declin economic sau ajutoarelor pentru regiunile care au o mare rată a șomajului. Doar s-ar generaliza aceste principii și s-ar uh, dota sistemul cu mai multe fonduri pe viitor. Și, de asemenea, o altă alternativă mai lejeră, fără să a se schimba nimic, ar fi uh, utilizarea în fondurile structurale uh, utilizarea unor părți importante din fondurile structurale în perioada următoare pentru șomaj, deci ca și criteriu pentru primirea fondurilor. Dacă o regiune are un, uh, o rata șomajului peste un anumit nivel, acesta să fie criteriul pentru reducerea contribuției statului, de exemplu, pentru anticiparea utilizării anumitor fonduri. Regiunile cu un șomaj ridicat ar putea fi un criteriu pentru utilizarea fondurilor într-o manieră mai liberă sau în avans, cu mai puține Uh, obligații de contribuție din partea statului. Cred că aceste idei pot fi puse în aplicare și ar putea de asemenea să aibă un impact. Cred că un fond mai puternic pentru politici active de promovare a ocupării, care să vizeze mai ales regiunile cu un șomaj ridicat, ar fi o idee foarte bună și asigurarea, într-adevăr, este un obiectiv pe termen lung, dar cred că totuși merită discutat. Președinta, mulțumesc foarte mult în numele comisiei noastre. Vreau să mulțumesc interpreților. Nu i-am văzut niciodată să lucrez atât mult peste program și tuturor oaspeților uh, noștri. A fost uh, o audiere fascinantă și una dintr-o lungă serie, dar uh, dacă ne-am ocupat doar de subiecte ușoare unde știm deja toate răspunsurile, toate scenariile, atunci nu ar mai fi un parlament uh, real. Și pe lângă această audiere am lansat două inițiative. Una a unui proiect uh, pilot unde vom discuta această chestiune ajutând Comisia să lucreze în această direcție și, de asemenea, am cerut unitatea care se ocupă de valoare adăugată în Parlamentul European să vină cu o inițiativă legislativă în acest domeniu, poate pentru Parlamentul următor, dar este responsabilitatea Parlamentului European să se gândească și la viitor. Mulțumesc foarte mult și ne revedem la ora 3.